Mulțumesc.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 So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort. Stimate colegi, stimați colegi, continuăm ședința comisiei noastre și ajungem la punctul 20 pe ordinea de zi. Ne-am dorit discutarea acestui subiect, punerea în aplicare a legislației europene în domeniul mediului. Deci este vorba despre legi și norme la care noi am participat și acum ne interesează implementarea. Doamna Pia Bucela este directoare la Direcția Generală ENVI, afaceri juridice și o invit pe doamna Bucela să ne facă o prezentare. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt uh, foarte recunoscătoare acestei comisii pentru că i-ați dat încă o dată comisiei ocazia de a vă prezenta modul în care lucrăm la aplicarea leg legislației comunitare privind mediul. Este un lucru mult mai important decât uh, a spus comisarul nostru Ianeș Potocchi, care spunea că implementarea legislației este unul, una dintre cele patru priorități ale mandatului său. Noua comisie a recunoscut uh, scara și provocările cu care ne confruntăm, creând două servicii în locul unuia singur. Acesta este primul element pe care doresc să-l subliniez. Există acum două direcții generale separate, una uh, pentru acțiune climatice și noi de la Direcția Generală pentru Mediu vom putea acorda mai multă atenție decât în trecut implementării în unele sectoare cheie, cum ar fi natura, deșeurile, apa, calitatea aerului și evaluarea de impact. Acestea sunt ele, principalele elemente ale politicii noastre. O altă dezvoltare importantă în ultimul an a fost în diviziunea celor două unități juridice ale noastre. Ambele se ocupă acum de infringement, însă una este specializată în coordonarea activității de infringement, iar cealaltă în promovarea conformității și altor probleme legate de guvernanță. Această uh, împărțire a fost, mulțumi, a fost realizată grație creșterii numărului de personal angajat în urma solicitării dumneavoastră și a celorlalți colegi ai dumneavoastră. În prezent, pot să spun cu mândrie că acoperim practic toate limbile tuturor statelor membre. Voi aborda acum o serie de teme, cum ar fi impactul tratatului de la Lisabona asupra activității noastre și cum vom promova și promovăm deja conformitatea printr-o mai strânsă colaborare cu uh, organismele naționale de mediu. Uh, Conform în baza tratatului de la Lisabona, aș dori să spun că acest tratat a subliniat două elemente care făceau deja parte din comunicarea noastră din 2008 și anume că uh, acțiunile de infringement ar trebui tratate mai rapid. Noua, uh, noul tratat face posibilă uh, situația ca statele membre să, fie, să primească amenzi deja din prima etapă. Este un element important foarte nou al tratatului. De asemenea, este necesară doar o singură scrisoare de avertizare în cazul în care un stat membru nu uh, pune în aplicare sentința respectivă. Prin urmare, este mai ușor și mai rapid pentru Comisie să obțină o decizie finală, o a doua decizie și o amendă. Acest lucru însă nu înseamnă că noi, la Comisie, ne îndreptăm spre sau dorim să amendăm statele membre. Pentru că timpul pe care îl petrecem cu uh, tratarea uh, acțiunilor de infringement nu este la fel de mult ca timpul și energia pe care le acordăm colaborării cu statele membre pentru atingerea conformității și pentru realizarea unei puneri în aplicare corecte a legislației de mediu europene în beneficiul cetățenilor noștri. În ceea ce privește promovarea conformității, ne ocupăm mai întâi de prevenirea cazurilor de infringement. Am uh, stabilit uh, discuții și platforme de schimb cu statele membre, care sunt un instrument permanent pentru examinarea dificultăților cu care acestea se confruntă în punerea în aplicare a legislației. Folosim uh, planuri de uh, punctaj și tabele de performanță. Este un element pe care îl folosim deja de o, mai mulți ani Vă amintiți cu toții cât au fost de puternice ele în momentul uh, introducerii sistemului uh, steagurilor albastre pentru directiva privind apa de îmbăiat. Folosim evenimente de conștientizare, cum ar fi conferințele și atelierele, și elaborăm documentele de, de orientare care să le ajute pe statele membre să implementeze mai bine legislația comunitară. Uh, mai mult, am elaborat acum un plan, planuri de acțiune pentru implementare care ar trebui să le ajute pe statele membre din momentul adoptării unei uh, legi să o pună în aplicare până în ziua în care ea este într-adevăr pusă în aplicare pe teren. Promovarea drepturilor de mediu este un element crucial care ajută cetățenii și ONG-urile să joace un rol activ în protecția mediului. După cum știți, în domeniul mediului, acțiunea și activitățile desfășurate de cetățeni, de asociații și de ONG-uri este deosebit de importantă pentru conștientizarea cu privire la problemele de mediu și pentru a atrage atenția guvernelor noastre asupra nevoii de a transpune mai bine în practică legislația de mediu. Anul trecut, în acest domeniu, am discutat despre transpunerea celor două directive de participare publică. Acum, cetățenii au acces la judecătorii naționali care trebuie să fie în poziția de a putea lua decizii uh, absolut uh, corecte cu privire la legislația europeană. În acest sens, există un proiect, program de schimb de bune practici și de discuții cu judecătorii de la nivel național care îi ajută să discute între ei și să facă schimb de experiențe pentru a ne ajuta pe noi să punem în aplicare legislația europeană privind mediul. În acest sens, să nu uităm că judecătorii de la nivel național sunt și de judecători europeni și, prin urmare, orice pot face ei nu are de ce să mai ajungă la Bruxelles și la Comisie. Am elaborat deja două module de formare pentru acești judecători, unul în legislația privind natura și altul în legislația privind deșeurile. Avem seminarii în Lituania și în Franța până acum. În perioada următoare vor mai avea loc trei seminarii, unul în Germania, unul în Slovenia și unul în Regatul Unit iar după vară va avea loc în, o conferință în Portugalia care îi va reuni pe judecătorii spanioli și portughezi. Feedback-ul acestui atelier a demonstrat că nu există doar o nevoie, ci și o mare dispoziție din partea judecătorilor naționali de a participa la aceste schimburi de experiență. Sigur că nu este posibil întotdeauna să se realizeze o implementare corectă, doar încurajând statele membre să-și facă treaba. Prin urmare, trebuie să facem în cât mai mare uz de mecanismele noastre de punere în aplicare. Acum ne concentrăm pe patru domenii prioritare pentru aplicare, dintre care două sunt subliniate și de tratatul de la Lisabona. Primul este în cazul uh, faptului în care nu se notifică și implementează legislația, deci lipsă de transpunere. Doi, Nerespectarea deciziilor luate de Curtea de Justiție. Deci, când prima decizie nu este executată de un stat membru, și al treilea element pe care îl considerăm de o importanță deosebită este, se referă la sarcinile importante, cum ar fi crearea website-urilor Natura, apoi încălcările sistematice, cum ar fi tolerarea unei serii de depozite uh, ilegale sau faptul de a nu crea sisteme corecte pentru tratarea apelor uh, uzate urbane și apoi marile proiecte de infrastructură și, în special, nerealizarea studiilor uh, de evaluare impactului asupra mediului sau uh, faptul de a nu ține cont de siturile existente. Acordând prioritate acestor subiecte, considerăm că realizăm beneficii maxime pentru un număr cât mai mare de cetățeni. Am uh, discutat uh, o mulțime de cazuri privind lipsa structurii de mediu, cum ar fi depozitele de deșeuri și stațiile de epurare. Un alt exemplu a fost criza deșeurilor din uh, sud-vestul Italiei, uh, care a izbucnit în 2007 și s-a lansat imediat o procedură de încălcare a dreptului comunitar, iar numai la un an după aceea cazul a fost adus în fața instanței și pot să vă spun că sentința va fi dată săptămâna viitoare, în data de 4 martie. De asemenea, ne-am ocupat de o serie de încălcări a dreptului comunitar privind uh, tratarea apelor uzate urbane, pentru că nerealizarea acestei tratări este elementul principal care duce la faptul de a nu atinge o bună calitate a apei la nivel european. Suntem mulțumiți de realizările din acest sector, fiindcă am reușit să declanșăm răspunsuri din partea multor state membre, cum ar fi Belgia, Italia, Franța, Portugalia, Spania și Regatul Unit. Sigur că crearea de uh, planuri uh, de uh, tratare a apelor corecte necesită investiții semnificative și timp, de aceea încurajăm statele membre să apeleze la finanțarea comunitară, să stabilească uh, calendare și planuri de acțiune pentru a ne putea raporta care, le este, care este situația cu implementarea acestei legislații. Însă, în unele cazuri, au existat uh, întârzieri uh, exagerate în pregătirea acestor planuri și nu excludem posibilitatea de a ne adresa din nou curții sau de a, recurge la penalizări și uh, amenzi. Încercăm, de asemenea, să ne ocupăm de câteva aspecte specifice uh, care îngrijorează publicul european. Și în acest sector încercăm să fim inovatori și folosim în mare măsură așa numitul sistem pilot, care este un sistem rapid pregătit de Comisia Europeană pentru a permite guvernelor și cetățenilor să găsească o soluție rapidă la o anumită problemă. Sigur că atunci când soluția nu apare în timpul pus la dispoziție, prezent, ducem cazul direct mai departe. De asemenea, am uh, în unele capitale există colegi de-ai noștri care ne ajută să ținem legătura atât cu administrația de la nivel uh, local, regional și național, cât și cu ONG-urile și cetățenii, ajutându-ne să rezolvăm probleme mai repede decât uh, am fi putut noi doar de la Bruxelles. Închei spunând că, într-adevăr, Comisia a reușit să realizeze progrese importante, însă starea mediului în Uniunea Europeană nu permite încă să ne complacem în situația actuală. Mai avem încă multe provocări în domenii cum ar fi deșeurile, apa și calitatea aerului, precum și protecția naturii. Și având în vedere importanța acestor provocări, sunt convinsă că uh, activitatea noastră ca deputați par- ai Parlamentului European, care vă ocupați atât de luarea deciziilor, cât și de a ne îndemna pe noi de la Comisie să lucrăm mai bine și mai mult în domeniul implementării. Activitatea acestei comisii de mediu este neprețuită și ne ajută să ne păstrăm ambițiile la un nivel foarte ridicat, încercând să asigurăm cel mai bun, uh, cea mai bună stare uh, posibilă a mediului european. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Pia Buceli pentru această prezentare legată de aplicarea legislației privind protecția mediului înconjurător în Uniunea Europeană. Noi vom da curs invitației dumneavoastră de a exercita o presiune asupra Comisiei să fie ambițioasă în aplicarea legislațiilor pentru că n-ar avea niciun rost să colaborăm în elaborarea unor uh, prevederi legale pentru ca după aceea ele să nu uh, fie active în spațiul legal european. Noi am uh, urmărit cu interes tot ceea ce ați întreprins dumneavoastră în acest sens în toate cele 27 de state membre. Și mă bucur că tratatul de la Lisabona și în acest domeniu aduce un progres vom putea să uh, organizăm mai bine implementarea legislației specifice, procedurile pot fi urgentate, pot fi uh, uh, date amenzi celor care încalcă legislația și în momentul în care cineva are de plătit o amendă, cred că se gândește de două ori dacă mai încalcă sau nu o lege. Și Este evident că e important să colaborați foarte bine cu statele membre, cu uh, actorii în acest domeniu, înainte de a trece la măsuri coercitive și uh, să colaborați cu administrația regională, cu administrația locală, cu siguranță colaborați cu uh, Comisia și Consiliul uh, Regiunilor știu și care sunt uh, încă uh, locurile sensibile în ce privește depozitarea deșeurilor, apele reziduale, uh, în general aspectele care sunt strâns legate de protecția mediului. Dacă mă uit la ceea ce ați scris pe pagina 4, 55% din transpunerile necesare legislative în anul 2008 au fost aplicate cu întârziere, deci mai mult de jumătate. Asta înseamnă că uh, nu este succesul pe care ne-l dorim. Noi am vrut să ni se facă o asemenea prezentare. Nu știu care dintre colegi are întrebări, acum recomandări. Linda McEwan. Da, am o întrebare pentru Comisie. Mulțumim pentru aceste informații. În tratatul de la, prin tratatul de la Lisabona, ni se cere Mă gândesc uneori că ar fi bine să, ca vorbitorii să fie în față. Știu că acesta e protocolul, dar ar fi bine uneori să fie în față ca să-i vedem. A, vă văd acum. sunt informații generale, nu neapărat specifice de data aceasta, dar trebuie să lucrăm și în parlamentele naționale. Și mă întreb ce face Comisia cu parlamentele naționale cu privire la aceste informații legate de transpunere. Le prezentați ceva? Le informați? sau putem să ne gândim la acest lucru în viitor, fiindcă parlamentarii din parlamentele naționale trebuie să știe dacă transpunerea nu se face așa cum trebuie și faptul că dacă transpunerea nu a reușit în măsură de 57%, înseamnă că ea este revizuită înainte ca ea să fie pusă în aplicare în, în țară. Am avut uh, plângeri despre activitatea privind deșeurile electrice și electronice în acest sens. Mă întrebam, deci, dacă implementarea târzie afectează felul în care revizuiți uh, textele de lege sau dacă trebuie să le revizuiți și aflați că peste mai puțin de jumătate din state au realizat acest lucru. Continuați totuși uh, revizuirea sau uh, încercați să fiți mai flexibil? Dagmarut Peirand, Mulțumesc, domnule președinte. Găsesc că această discuție este oarecum absurdă, pentru că noi elaborăm o procedură de, la, de eh, realizare a legislației. De regulă, dacă există două lecturi, eh, durata este de 2 ani. În acești doi ani, în paralel, grupurile de lucru ale Consiliului încearcă să se adapteze la noua legislație. Iar după aceea, constatăm că, deși s-au elaborat acte legislative, statele membre nu doresc să transpună în legislație națională uh, acest cadru legislativ. E bine, uh, eu vreau să spun că, spre deosebire de invitata noastră, eu nu am nici un fel de înțelegere pentru statele membre. Ele încearcă să tergiverseze lucrurile, spun că este foarte greu. În Germania se spune este de competența landurilor, nu de competența federală. Alte state vor spune nu știm uh, ce formulă să găsim în comitologie. Dar motivul uh, real este că 70-80% din statele membre nu vor să transpună această legislație. Se pare foarte interesant pentru că în ultima săptămână când am confirmat Comisia la Strasburg, am fost de acord cu o rezoluție care a fost negociată cu președintele Comisiei Barroso în legătură cu un nou acord interinstituțional. Parte a acestei rezoluții a fost de pildă ca noi să obținem mai repede informații cuprinzătoare despre în călcarea tratatelor. E bine, acum există statele membre care cu mare indignare au constatat că la nivelul comisiei se îndrăznește să se furnizeze informații legate de statele membre care nu sunt dispuse să aplice legislația comunitară. Sunt informații pe care eu le-am primit pe cale ocolită, nu le-am primit oficial, deși ar fi trebuit să le primesc oficial. Bineînțeles că toți membrii Parlamentului din Germania, membrii Bundestagului, dispun de aceste documente, eu nu le-am. Statele membre au un motiv ca ă, informațiile privind încălcarea tratatului să nu fie distribuite. A avut un punct în care mereu s-a relatat despre procedurile de infringement. De pildă, în legătură cu uh, poluarea aerului, respectiv cu demersurile de protecție a aerului, legătură cu apele reziduale și instalațiile de purificare a apelor poluate. E bine, noi am spus că trebuie să elaborăm o legislație care să fie valabilă în toate cele 27 de state membre și aș vrea ca întreaga procedură să fie urgentată și aș vrea să știu de la dumneavoastră, doamna Bucela, ce părere aveți dumneavoastră în legătură cu această dinamizare a procedurii. Ne gândim de pildă că la 1 martie 2010 sau pe 15 martie 2010 să primim din partea fiecărui stat membru o uh, informare în legătură cu uh, faza de transpunere în practică a legislației comunitare. Iar dacă dumneavoastră aflați că nu s-a procedat la implementare, atunci trebuie să scrieți uh, o scrisoare statelor membre cu o somație pentru că altfel nu este decât un fel de minci, uh, joc de ping-pong. Dumneavoastră îl întrebați uh, unde vă aflați, vi se spune n-am făcut nimica, dumneavoastră trimiteți din nou o scrisoare în care spuneți, păi trebuie să faceți ceva, vi se aducă iarăși argumente. Uh, așa nu se mai termină lucrurile. Or, noi suntem într-o epocă în care se poate comunica prin e-mail și lucrurile pot ca în uh, termen de două săptămâni să fie rezolvate lucrurile și să stabilim și un termen de, să spunem, șase luni de la aprobarea directivei uh, pentru transpunerea în practică și dacă nu, să urmeze sancțiunile. E bine, a fost o luare de cuvânt, spune președintele, care nu a fost foarte amicală la adresa statelor membre, dar pe, sigur că, de fapt, cădem de acord asupra unei legislații și după aceea tragem de timp și așteptăm eventual să se pronunțe judecătorii. Noi am încercat să punem pe picioare un sistem de avertizare rapidă ca să știm ce se întâmplă. Unii au propus 1 martie 2010, alții propun 2011, 2012. Ar trebui să știm din timp cine respectă termenele și cine nu. Uh, yes, I agree with the previous speaker, but um, perhaps I'll be a little more gentle. O să fiu puțin mai blândă eu. Cred că multe state membre nu vor să implementeze și să modifice aceste legislații și când vor să fac uh, să facă acest lucru au motive excelente, dar nu neapărat pe cele corecte. Cred că trebuie să accelerăm procedurile ca membri ai Parlamentului, suntem prinși adesea între guvernele naționale și circumscripțiile care se plâng de, plâng de aceste lucruri și trebuie să se schimbe ceva în felul în care este gestionată situația. Multe state membre pur și simplu nu vor să implementeze legislația și tot întârzie. Trebuie să știm care sunt cele care nu vor să facă ceva și care sunt cele care uh, au motive serioase pentru care nu pot să, se, să țină un anumit uh, program. Mulțumesc. Tremopoulos. Alo. Yeah. Următorul vorbitor, Mihail Tremopoulos. Dacă doriți să interveniți, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am o întrebare cu privire la ceva ce e relevant în cazul Greciei. Faptul că uh, procedura intentată împotriva Greciei, mă refer la deșeurile, depozitele de deșeuri ilegale din Grecia, acest lucru s-a întâmplat în 2005, iar problema uh, depozitelor ilegale este o problemă gravă și nu am rezolvat-o încă. Mă întrebam care este părerea dumneavoastră și aș vrea să știu dacă aveți poate planuri cu privire la cum să tratați problema. De asemenea, aș dori să știu care va fi impactul poziției dumneavoastră. Mulțumesc! So, Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Ba da, Ana Rosbach. Cine mai vrea să vorbească, va trebui să ne semnaleze intenția acum. Foarte pe scurt, uh, am uh, putem avea o listă a statelor care nu au uh, reușit să se, să se ocupe de depozitele ilegale de deșeuri? Hm? Ja, äh, vielleicht wenn Sie da noch mal sagen, ob es so einen Anzeiger gibt. Äh. Nu știu dacă există vreun indicator legat de uh, respectarea legislației, de nerespectare sau de transpunere, de netranspunere, în fapt. Doamna Bucela. Thank you. Vă mulțumesc pentru toate observațiile, pentru toate observațiile constructive. aș dori să încerc să răspund diverselor observații. În ceea ce privește rolul parlamentelor naționale și întrebarea dacă Comisia se adresează parlamentelor naționale, într-adevăr, nu este foarte ușor pentru noi să ne facem timpul și să creăm ocazia de a merge să ne adresăm uh, fiecarei comisii de mediu din toate cele 27 state, uh, parlamente naționale ale statelor membre. Cu atât mai mult cu cât se întâmplă adesea ca legislația de mediu comunitară să fie transpusă mai mult la nivel local sau regional, deci ar trebui să ne adresăm uh, celor 120 de autorități regionale. Mărturisesc că dacă uh, am fi invitați să mergem să discutăm cu un Parlament Național, am fi bucuroși să facem acest lucru, dar aceasta nu este o regulă. În viitor însă, nu aș exclude posibilitatea ca parlamentele naționale însele să fie mai interesate, datorită intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona, și a rolului mai direct pe care îl au parlamentele naționale și la nivelul implementării. În ceea ce privește uh, prăpastia dintre adoptare și implementare și acțiunile noastre în acest sens, pot spune că am observat în trecut că noi, ca și Comisie, considerăm că odată ce o legislație este adoptată, revine, ea merge la statele membre care trebuie să ia toate măsurile pentru a o pune în aplicare și noi nu facem decât să verificăm legislația odată ce termenul de punere în aplicare a expirat. Poate acest lucru nu este suficient de proactiv din partea noastră a Comisiei și de aceea acum stabilim planuri de transpunere împreună cu statele membre pe baza cărora vom verifica apoi la ce nivel au ajuns și unde există goluri care trebuie umplute. Uh, ca răspuns la întrebarea doamnei uh, Roth-Berend, într-adevăr, în ziua în care termenul de transpunere a expirat și Comisia la Secretariatul General nu a primit măsurile de transpunere din partea statelor membre, uh, acțiunea legală se întreprinde practic automat. Ea este lansată imediat, aș spune. Nu mai există nicio nevoie de scrisoare și de un răspuns frumos. În transpunere, acțiunea se lansează imediat și ea merge cât de departe e nevoie. Avem uh, o serie de proceduri orizontale de încălcare a dreptului comunitar în domeniul transpunerii și statele uh, se conformează imediat după aceea. Trebuie să mărturisesc și că avem uh, problema de în verificare uh, corectitudinii măsurilor de transpunere. Acesta este un alt aspect. Adesea primim măsuri de transpunere de la nivel regional, deci măsurile de transpunere sunt multiplicate și tot trebuie să verificăm, aceasta este sarcina noastră, să verificăm că măsurile de transpunere sunt în conformitate cu legislația comunitară. S-ar putea să aveți dreptate aici. Durează nu pot să spun că ne descurcăm cât putem de bine, dar poate nu ne descurcăm suficient de bine. Recunosc asta fără nicio problemă. Durează ceva timp, însă în ceea ce privește neconformitatea, acționăm apoi uh, absolut direct și uh, lansăm un caz s-ar putea să aveți uh, dreptate în ceea ce privește aplicarea neconformă. Aceasta este o problemă cu totul diferită. În ceea ce privește lipsa de transparență vis-a-vis -vis de Parlamentul European, noi trebuie să respectăm regulile existente cu privire la ce putem spune, ce putem transmite, cu privire la ce uh, acces la documente se permite și încercăm să respectăm regulile cât de bine putem și chiar o facem. Am stabilit acum că în momentul lansării unei proceduri de încălcare a dreptului comunitar și în cazurile grave, avem tendința de a face un comunicat de presă în fiecare etapă a procedurii de încălcare pentru că acest comunicat de presă prezintă, pe scurt, substanța uh, acuzațiilor Comisiei vis-a-vis -vis de statele membre și permite uh, promovarea situației respective. Apoi, aș spune că dacă doriți să aveți uh, indicatoare ele se regăsesc cel mai bine în raportul anual și în statistici. Statisticile noastre la uh, Direcția de Mediu apar anual cu privire la uh, procedurile de încălcare a dreptului comunitar și, consultându-le, veți putea să vedeți și cât de repede sau cât de încet progresăm cu cazurile și cum funcționează sistemul. Aș dori să menționez încă o dată acest caz al deșeurilor din sudul Italiei, unde, în mai puțin din, de un an, Comisia a adus cazul în fața instanței și acum, la mai puțin de doi ani după trimiterea cazului în instanță, la Curtea Europeană de Justiție, vom avea sentința săptămâna viitoare deja în comparație cu standardele noastre, ă, aceasta a fost o soluționare foarte rapidă, trebuie să mărturisesc. Deci e atât de bun cât pot să fie sistemul. Vis-a-vis de ultima întrebare privind depozitele de deșeuri ilegale din Grecia, ar trebui să spun că este un caz tipic în care soluția implică finanțare importantă și infrastructură masivă și, în special în acest caz, am încurajat Grecia și Grecia ne-a ascultat, a făcut uh, uz de fondurile regionale comunitare pentru a putea crea infrastructura necesară. În prezent monitorizăm progresul creării de noi sisteme de gestionare a deșeurilor și progresul închiderii depozitelor de deșeuri neconforme din Grecia și dacă vom considera că e nevoie să uh, trimitem din nou cazul în instanță, o vom face acest lucru fără îndoială, dar deocamdată nu facem decât să monitorizăm respectarea calendarului prezentat nouă de guvern. Cred că am încercat să răspund la toate întrebările. Mulțumesc! Mulțumesc la rândul meu, doamnă Burcela. Vă încurajăm să vă continuați cu aceeași uh, seriozitate această activitate deosebit de importantă privind controlul implementării legislative și cu siguranță vă vom mai invita în comisia noastră pentru a ne vorbi despre progresele înregistrate. Mulțumesc ajungem la punctul 21 al ordinii de zi. Este vorba despre versiunea reformată a directivei privind uh, echipamentele electrice și electronice învechite. Este un subiect deosebit de interesant. Uh, cu siguranță că multe persoane afectate de această reglementare uh, s-au adresat deja dumneavoastră. Raportorul este Karl-Heinz Florenz, care mi-a uh, arătat că există această directivă încă din 2003, dar există trei țări uh, care au transpus, au, au o transpunere zero a respectivei directive. De aceea este uh, nevoie de a uh, revizui această directivă. Calhans Florence a alcătuit un raport și ne va împărtăși și nouă gândurile sale legate de modalitatea în care putem îmbunătăți propunerea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Nu uh, ne-am vorbit ca tocmai astăzi să vorbească reprezentații Comisiei despre implementarea uh, reglementărilor uh, europene. Acea directivă triplu E a avut destule lacune în momentul în care am uh, gândit-o în 2000, 2002. Era limpede că uh, nu aveam uh, de unde să ne inspirăm prin vreun model care să existe în altă parte în lume. Și de multe ori statele membre spuneau nu avem ce face, nu putem să facem nimica și nici nu vrem să facem ceva. Uh, de aceea eu astăzi nu am niciun fel de rezerve în a vă spune că există state vechi membre ale Uniunii Europene, încă de pe vremea când Uniunea Europeană era ă, formată din 15 țări, o țară ă, a reușit să primească un punctaj 1, altul, alta are 0,3 uh, în ce privește implementarea legislației. Și mie mi se pare că este dezastros acest rezultat pentru Parlamentul nostru, pentru că noi ne-am străduit foarte mult atunci când am elaborat acea directivă. E bine, trebuie să oprim această practică. Dacă există vreun temei de existență pentru acest Parlament, atunci ceea ce decidem împreună cu Consiliul trebuie în cele din urmă să devină o realitate. Dacă nu reușim să facem asta, mai bine ne întoarcem acasă și ne ocupăm de altceva. Deci ă, nu trebuie să ne ă, gândim acum dacă după aceea se ă, aplică 65% sau 66%. Noi trebuie să convingem statele membre că sunt obligate să dea curs acestor hotărâri. Să ne gândim la Austria, o foarte frumoasă țară. Dacă în vecinătatea Austriei um, lucrurile uh, nu funcționează cum trebuie, atunci o serie întreagă de deșeuri electronice uh, vor ajunge în țara aceea în care nu există niciun fel de legislație fermă. Ei bine, asta este lipsit de fair play nu doar pentru mediul înconjurător, ci eh, și eh, pentru că noi, de fapt, nu dorim ca materiile noastre prime să fie făcute cadou unor state terțe. Deci eu eh, v-aș ruga ca aceste reguli triplu E să fie respectate și aplicate astfel încât această, uh, acest regulament privind uh, deșeurile să nu mai fie uh, plin de găuri ca un șvaițăr. Sigur că statele membre știu să aducă argumente, de pilde că uh, problemele de înregistrare în 27 de state sunt anevoioase, dar noi suntem de fapt o piață internă unică și interesant este că statele reușesc să își vândă produsele, chiar dacă există 25 de tipuri diferite de taxă pe valoarea adăugată, aici nu protestează nimeni, dar după aceea, când este vorba de recuperarea deșeurilor, găsim argumente să nu ne supunem. Ei bine, asta produce uh, daune pieței interne. Sigur că este limpede că lucrurile nu pot să uh, funcționeze bine peste noapte. Dar Peter Lise vine dintr-o circumscripție în care sunt produse lămpi. Producătorii trebuie să anunțe acest produs în 27 de state membre. Dacă uh, sunt dispuși să facă acest lucru, atunci cred că putem să și recuperăm deșeurile după aceea din 27 de state. Sigur că este un fel de arcă a lui Noe. Lucrurile nu sunt simple, dar trebuie să ne punem mintea la contribuție pentru a găsi soluții. Poate că nu este 100% sarcina comisiei, poate este mai degrabă sarcina întreprinzătorilor care au tot interes ca afacerea să meargă, să vadă cum pot ei, într-o manieră cât mai eficientă în ce privește cheltuielile, să găsească inclusiv un sistem de recuperare. Știu că mulți dintre dumneavoastră nu sunteți de aceeași părere cu mine, dar Eh, eu eh, mă spun în continuare răspicat opinia mea. Ei bine, în anul 2005 am avut uh, 8 uh, milioane și jumătate de tone de deșeuri electrice. Uh, creșterea uh, a fost de 50% până astăzi. E bine, uh, chiar dacă nu mă sperie neapărat aceste mase, pe mine mă uh, sperie gândul că în felul acesta se pierd cantități mari de materie primă. Dacă noi am vândut un miliard de telefoane mobile în 2006 și în 2008 deja 1,5% uh, de milioane um, de telefoane mobile și ne gândim că ele conțin cupru, to, eh, paladiu, argint, atunci putem să ne gândim cât eh, tone de materie primă, de fapt, eh, de valoare, se pierd din moștenirea copiilor noștri, să spun. Așa că trebuie să ne gândim ce se întâmplă cu aceste deșeuri și să nu ne dorim ca ele să ajungă în Africa prin transporturi ilegale navale. Lucrul cel mai important este să încercăm să explicăm statelor membre care este răspunderea pe care o au, pentru că numai ele pot să constate cât la sută din materia primă folosită poate fi recuperată. Aș fi vrut să deleg această grijă întreprinderilor, dar uh, există și state membre care nu se pot adresa marilor concerne producătoare de aparatură electrică și de aceea se adresează mai degrabă comisiei. Oricum, trebuie să existe reglementări clare în ce privește recuperarea deșeurilor în directiva care reglementează aceste probleme. Un Euro institut european a făcut verificări în ultimii doi ani și a constatat că din 400 de containere exportate care au fost verificate, 380 de transporturi erau ilegale. Deci 380 din 400 de containere erau declarații false, documente false care însoțeau aceste containere care de fapt erau uh, încărcate cu deșeuri și urmau să ajungă în străinătate. toate uh, țările membre erau părtașe la acest tip de transport ilegal de deșeuri, de export ilegal de deșeuri. Ca atare, controlul la granițele noastre externe este mizerabil. Găsim la, în Singapore sute de vase care sunt încărcate cu, până la urmă, uh, materie uh, primă europeană de care nu vor mai putea beneficia copiii noștri aceste procentaje imense, 65%, ne spune Comisia, uh, sunt îngrijorătoare. Este important ca aceste cote ridicate să determine statele membre să facă verificări serioase. Până acum controlele au fost toate deficitare, superficiale. Și tocmai aici este marea noastră problemă. Trebuie să insistăm asupra responsabilității statelor membre în ce privește efectuarea controlelor. De asemenea, trebuie să avem o cotă ridicată de uh, recuperare a deșeurilor și, de asemenea, trebuie uh, când facem exporturi să verificăm dacă aparatura pe care o exportăm corespunde standardelor ridicate uh, pe care uh, le avem în interiorul Uniunii. În ce privește centrele de uh, depozitare a acestor deșeuri, rămân la propunerea pe care am făcut-o mai de mult ca uh, să fie percepute taxe uh, la nivelul întreprinderilor, încă la nivelul comunelor în care sunt desfăcute aceste produse, pentru că uh, dacă uh, ai această răspundere în propria ta gospodărie, atunci acționezi mai responsabil. Deci costurile pentru aceste centre de colectare trebuie să fie uh, clare încă la nivelul comunelor. Obligativitatea de informare, de asemenea, uh, funcționează foarte prost. Într-o frumoasă țară din care provin eu, nimeni nu știe unde se află un asemenea centru de colectare, iar dacă cineva nu știe unde există aceste centre de colectare, bineînțeles că habar nu are uh, unde să își ducă aparatura electronică uzată. Deci uh, trebuie să avem definiții clare cine se poate considera centru de colectare și după aceea să informăm. Dacă statele membre nu au o evidență clară, sigur că nu vor putea să spună nici care este procentul de aparatură uzată recuperată. Există foarte multe categorii individuale și dacă vizitezi diversele întreprinderi, diversele uh, instituții, se vorbește de foarte multă birocrație. E bine, de la 10 categorii, eu am coborât la 5 categorii. Cred că stabilirea de 5 categorii uh, ar fi acceptabilă, trebuie să ai o structură pentru toate aceste cinci categorii. Ei bine, de, în loc de 10 propun cinci categorii pentru întreprinderi, eh, pentru uh, frigidere de mici dimensiuni, monitoare, alte tipuri de aparate electrice și electronice de mai mici dimensiuni, să fie o categorie, după aceea stabilim alte categorii va trebui să avem o dezbatere și să vedem până la urmă ce facem. În ce privește diversele taxe, doamna Brems m-a susținut, dar acum a devenit ministru. Ei bine, aceste uh, taxe nu sunt acceptate de către cetățeni, iar dacă ei nu le acceptă, uh, cred că trebuie să renunțăm la ele. Există și argumente în sensul că oamenii ar putea voluntar eventual să plătească o mică taxă, dar eu cred că trebuie să renunțăm la ele. În ce privește reciclarea, cred că trebuie, eh, poate, într-un alt cadru să avem o definiție mai clară din partea Comisiei, dar și Aici lucrurile deocamdată sunt într-o fază nesatisfăcătoare. În final, vă voi spune că în cazul meu este vorba despre o procedură de recast. Asta înseamnă că putem interveni uh, ca parlamentari doar în situațiile în care Comisia consideră că avem dreptul să o facem. E bine, concepția mea despre democrație este puțin altfel, dar dacă așa sunt reglementate lucrurile, trebuie să mă supun. Deci numai ceea ce este cu gri ă, marcat în text, doar acolo putem interveni. Iar domeniul de aplicare Nu știu eh, de ce lucrurile au fost reglementate de către comisie așa cum au funcționat până acum. Mi se pare că este foarte complicat, dar eh, poate găsim până la urmă o formulă mai simplă. Mulțumesc lui Karl Hans Florenz pentru introducerea în acest subiect este un Karl-Heinz Florenz foarte nemulțumit de transpunerea în practică acestei directive, iar raportorul său din umbră are acum uh, cuvântul. Este Kathleen Wilmot. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului. Da, domnule raportor, sunt din nou raportor din umbră, n-am cerut acest lucru, dar am fost rugată să intervin. Poate că m-am înțelepțit cu timpul. Poate că îmi pot exprima credința că raportul dumneavoastră poate conduce la niște progrese reale. Sunt de acord cu intențiile acestui raport, extrem de ambițios doriți să consolidați propunerea care nu este foarte ambițioasă. Sunt de acord uh, și sunt indignată ca și dumneavoastră de lucrurile care nu merg cum trebuie, însă nu cred că ar trebui să-i spunem comisiei că nu trebuie să discute mai mult despre valorile țintă pe care noi le vizăm. Există o întreagă serie de propuneri pe care le voi trece în revistă, făcute de raportor, propuneri care ne oferă anumite indicații. Nu am depus uh, amendamente, mulțumesc coordinatorului, coordonatorului pe această cale că a prevăzut ca dosarul Rosenwill să fie tratat în același mod. Dosarele nu pot fi identice, însă aceste două dosare sunt legate unul de celălalt. Într-adevăr, trebuie să ne gândim la obiective pe termen lung. În ceea ce mă privește, aceste obiective se află pe două planuri – cum putem încuraja producătorii ca pe termen lung să fabrice produse care să aibă un ecodesign cât mai dezvoltat posibil? De asemenea, cum ne putem asigura că se pot colecta 70, 80, chiar 90% dintre deșeurile electronice? și nu 60. Cred că acesta ar fi obiectivul pentru colectare, obiectivul pe care ar trebui să-l fixăm la cel mai înalt nivel posibil. În ceea ce privește domeniul de aplicare, Domnule raportor, vreți să deschideți lista limitativă a comisiei. Aveți întreaga noastră susținere, însă mă întreb dacă este nevoie de o derogare pentru marile instalații cum ar fi, de exemplu, panourile solare, pentru că și ele apar în dosarul ROS. Putem înțelege de ce se întâmplă așa, aceste instalații mari, fixe, în directiva deșeuri sunt incluse, mă întreb de ce pentru că sunt mari, pentru că sunt fixe, pentru că se află într-un sistem de um, colectare, preluare. Trebuie să mergem direct la sistemul de colectare sau fabricantul ar trebui să ofere garanții? Aceasta este o întrebare pe care aș dori să o pun. În ceea ce privește controlul, Cred că nu sunt necesare doar centre de colectare în care să avem uh, instalații de reciclare. Trebuie să evităm și scurgerile. Altijd helemaal mee eens ben. Um, ik zie het verschil. Raportorul a prezentat un punct de vedere foarte hotărât observ că există o responsabilitate care îi revine producătorului și cred că această responsabilitate trebuie să fie definită în termeni mai largi pentru producătorul care își creează produsul, îl comercializează, îl pune pe piață. Trebuie să dezvoltăm aceste produse astfel încât ele să poată fi reutilizate și dacă nu pot fi reutilizate, atunci trebuie să poată fi reciclate în proporție de 100% și aceasta este responsabilitatea producătorilor. Evident, producătorii nu pot fi făcuți responsabili de colectarea deșeurilor la domiciliul consumatorilor. Aceasta ar fi responsabilitatea statelor membre. Consumatorul are la rândul lui o responsabilitate. Însă faptul că spunem acest lucru este insuficient. Ce putem face cu această responsabilitate a consumatorului? Raportorul face o propunere. Pentru a simplifica lista categoriilor de produse și a o reduce la doar 5 produse. Mi se pare un lucru foarte bun. Avantajul ar fi că procedura ar fi mai simplă, am avea un punct de vedere, o imagine de ansamblu mai rapidă, însă obiectivele respectiv obiectivul, care constă în a ști ce dorim să recupereze statele membre din aceste deșeuri electrice și electronice, ține și de elementele care pot fi reciclate. Sunt două elemente care trebuie uh, diferențiate foarte clar. Agenția Europeană pentru Mediu uh, și organizațiile producătorilor critică propunerea Comisiei, afirmând că 65% din produsele comercializate acum 2 ani ar trebui colectate dacă au devenit deșeuri. Digital Europe en CC toch niet onbelangrijk dat die dat samen doen. Hè? Dus niet Agenția a făcut uh, ceea ce a putut, producătorii la rândul lor. Respectiv, s-a încercat găsirea unui procent pentru acele produse care pe piață pot fi considerate de la un moment dat deșeuri. Astfel încât să poată fi reutilizate. Dar dacă nu specificați obiectivele în funcție de cele cinci categorii, mm, frigidere, laptopuri și așa mai departe, trebuie să ne gândim și la telefoane sau la periuțe de dinți electrice. vom avea de-a face cu procentaje foarte mari pentru aparatura electrocasnică. Există foarte multe persoane care lasă pe marginea drumului astfel de aparate. Însă lucrurile nu se întâmplă așa cu aparate mai mici, cum ar fi telefonul mobil uh, sau periuța de dinți electrică, pe care, în general, oamenii le aruncă la coșul de gunoi. Pentru ca să recuperăm aceste produse, trebuie să stabilim anumite procente în funcție de fiecare categorie în parte. Taxa despre care ne-a vorbit uh, raportorul, sunt de acord cu ceea ce a spus. Uh, Comisia a abrogat această taxă vizibilă și sunt de acord și cu propunerea pe care a făcut-o privind exporturile. Cred că este un element pozitiv. Vom solicita să existe uh, controle mai aprofundate. În Belgia se spune astăzi că deșeurile electrice și electronice sunt exportate în țările lumii a treia, de către Uniunea Europeană, de către Statele Unite, dar și de către țări cum ar fi China. Iar raporturile um, Națiunilor Unite confirmă acest lucru. Trebuie să punem capăt unor astfel de practici. Michael Tremopoulos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Revizuirea acestei directive privind deșeurile electrice și electronice este o oportunitate foarte importantă de a stimula în mod eficient, eficient uh, designul ecologic al echipamentelor despre care vorbim. Va ajuta la crearea condițiilor potrivite uh, pentru ca aceste echipamente să dureze în timp, fiindcă după al doilea război mondial a existat aproape o uzură premeditată a echipamentelor, care a reprezentat o problemă Cred că e un nou mod de exploatare. În trecut, aparatele electrocasnice dureau, rezistau câteva decenii sau chiar uh, o viață întreagă. Dar acum lucrurile s-au schimbat și geniile din industrie stau și planifică să vadă cât de repede se pot asigura că aparatele se strică pentru ca oamenii să cumpere altele noi. Sigur că va trebui să stimulăm reutilizarea și să promovăm și reciclarea și sigur că va trebui să internalizăm costurile externe din prețul acestor echipamente. Cred că este clar că directiva actuală nu este satisfăcătoare. Am discutat despre oportunități. Trebuie să ne asigurăm că nu ratăm această oportunitate și de aceea această propunere de directivă trebuie îmbunătățită și trebuie să ne, uh, să ne concentrăm pe următoarele domenii. Trebuie să ne asigurăm că principiul responsabilității producătorului este subliniat. El trebuie să acopere costul întregului ciclu de viață al echipamentului. Apoi, în mod specific, trebuie să stabilim uh, ținte mai ambițioase și mai specifice în ceea ce privește colectarea. De asemenea, avem nevoie de uh, ținte de reutilizare și trebuie să ne asigurăm că echipamentele nu sunt uh, aruncate la marginea drumului și rămân în afara sistemului normal. Dacă, uh, Raportul de la Florența face pașii corecți, dar cred că mai este loc de îmbunătățire și mai sunt goluri ce trebuie umplute. Accentul pe responsabilitatea consumatorilor reduce responsabilitatea altora și nu se ocupă de problema lipsei de resurse. Credem că distribuitorii trebuie să se implice mai mult. Nu e vorba doar de, schimb, de a schimba echipamentele vechi cu altele noi. Trebuie să facă mai mult de atât. Poate este bine să existe noi uh, spații de depozitare pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice. Totodată trebuie să existe și puncte de colectare, cel puțin în cazul echipamentelor mici, deci aceste depozite trebuie să funcționeze și în acest sens. Cred că într-o anumită măsură aceste lucruri chiar se întâmplă și depinde de guvernele statelor membre să se asigure că există resurse suficiente pe baza principiului poluatorul plătește. Ele trebuie să se asigure că autoritățile locale și regionale au resurse pentru a organiza campanii de conștientizare ca oamenii să știe ce se întâmplă și pentru ca și sistemele de colectare municipale să fie implicate. De asemenea, trebuie să vedem cum se adună echipamentele din gospodării și nu doar din punctele de colectare. Trebuie să existe o posibilitate de a recupera aceste echipamente și din casele oamenilor. Cred că directiva ar fi mai eficientă dacă s-ar stabili ținte specifice pentru categorii specifice. Lămpi și aparatele, lămpile și aparatele mici ar beneficia de pe urma unei asemenea prevederi. De asemenea, cred că este important uh, să solicităm informări despre uh, punctele de reciclare, pentru că nu e vorba doar de cantități, ci de mai mult de atât. Trebuie să putem măsura eficiența generală a sistemului. În ceea ce privește reutilizarea, cred că raportul nu acoperă faptul că reutilizarea și reciclarea trebuie să fie o prioritate înainte de incinerare. Deci avem nevoie de obiective specifice și, ream- și ambițioase de reutilizare și cred că accesul este extrem de important. În ceea ce privește monitorizarea fluxului de deșeuri și dacă vrem să ne asigurăm că diversele etape sunt eficiente, sugerăm uh, informații de intrare și ieșire a uh, obiectelor colectate la fiecare punct de colectare. De asemenea, trebuie să privim și alte aspecte. Și, nu în ultimul rând, considerăm că Parlamentul European trebuie să solicite tuturor statelor membre să trimită planuri obligatorii de gestionare a deșeurilor pentru echipamentele electrice și electronice și să le trimită și Comisiei. Mulțumesc! Uh, Julie Gilding. Mulțumesc! Julie Gilding. Thank you. Um, I'd like to say thank you for the report. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru raport pe care l-am citit cu mare interes. Susțin principiile maximizării colectării de deuri și de recuperarea materialelor prețioase utilizate în uh, realizarea acestor produse. De, asigur, de asemenea, susțin și protecția mediului. Am auzit că o implementare corectă a, a legislației este importantă. Uh, și ceea ce mă interesează pe mine este principiul reglementării corecte, care trebuie să fie ușor de înțeles, de administrat și direct pentru a asigura auditarea ulterioară. Caut o îmbunătățire în această direcție și cred că și uh, domnul Florence uh, urmărește același lucru. Europenii sunt uh, clar dependenți de consumul de electronice, vor continua să le cumpere, chiar și acum, în vremuri dificile, continuăm să ne actualizăm uh, echipamentele electrice și suntem gata să lăsăm deoparte produse foarte bune pentru altele mai noi. Dat fiind acest comportament, trebuie să ne gândim mai mult la felul în care consumatorul se va comporta și cum putem să îl stimulăm. Trebuie să înțelegem mai mult piața în care uh, aceștia operează, fiindcă, la urma urmei, putem vorbi cât vrem despre uh, faptul că producătorul plătește și producătorul este responsabil, dar, până la urmă, consumatorul plătește, fie prin costul produsului, fie prin impozitele plătite la, către municipalități și guverne. Așadar, noi suntem cei care plătim și cum ne ajută această reformare la abordarea acestor chestiuni specifice. Eu încerc să văd unde și poate fi ambițios acest lucru, dar uh, totuși nu există elementele practice pentru progres. Cred așadar că trebuie să vorbim despre chestiuni specifice. Problema amplorii mai întâi pentru mine este absolut logic că amploarea și domeniul acestei legislații trebuie să fie la aceeași. Ar fi fost bine dacă am fi putut să discutăm acest lucru. Ele vor fi interdependente, însă doar la nivel administrativ și nu s-a hotărât încă exact care va fi domeniul, dacă el va fi deschis sau așa cum este în prezent. Eu cred că el nu ar trebui să fie deschis doar ca să-l schimbăm de dragul schimbării, dar deocamdată nu, uh, nu s-a ajuns la o decizie. În ceea ce privește obiectivele, cred că sunt importante, există elemente practice importante și nu contează doar ambiția, ci și caracterul practic uh, și faptul de a-i face pe oameni să facă ceea ce vrem noi, pentru că până acum nu fac acest lucru. Ar trebui să, fim, să încercăm să vedem ce trebuie să facem și să acționăm mai practic. 65% deșeuri uh, electrice și electronice. Produsele mai mici, care sunt, prin definiție, mult mai ușor de înlocuit, uh, și nu văd nicio logică în, în a face acest lucru, sunt incluse în aceeași categorie. Am văzut care sunt uh, țintele intermediare și înțeleg scopul lor, dar cred că nu ar fi decât uh, o acțiune birocratică. Avem uh, schimbări climatice și nu știm când uh, vremea se, se schimbă, deci uh, obiceiurile de, de cumpărare variază foarte mult și atunci e greu să stabilești niște ținte intermediare. În amendamentul 18, domnul Florenț vorbește despre uh, rată separată de colectare. Aș dori să văd extins acest principiu pentru uh, a avea un, o privire mai detaliată asupra felului în care categoriile răspund când vine vorba de aceste ținte. Fiindcă dacă nu facem acest lucru, nu, conformatorii nu se, consumatorii nu se vor conforma și la urma urmei, ei sunt cei care vor trebui să facă lucrurile să funcționeze. În încheiere vreau să vorbesc despre problema prețului care este vizibilă. Știu că ea a fost discutată, însă eu cred că dacă nu există un preț vizibil și o, o notă pentru consumator asupra faptului că acest lucru costă bani, uh, care nu se regăsesc complet în costul produsului. Dacă nu vom face acest lucru, așadar, nu le vom putea schimba comportamentul și dacă vrem ca uh, o persoană să recicleze corect un telefon mobil sau o periuță de dinți, trebuie să îi stimulăm să facă acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, doamne Girling, Sabine Wirz. Mulțumesc. În legătură cu cinci puncte esențiale aș vrea să fac referire. În ce privește cota de colectare după greutate, e bine, un criteriu este calcularea cotei de colectare conform greutății. De asemenea, trebuie să avem obiectivul de recuperare a materialelor prețioase care se află în aceste deșeuri. De asemenea, noi trebuie să evităm ca aceste deșeuri electronice să fie exportate, pentru că ar fi afectați alți oameni și mediul înconjurător. Dar ă, da, noi nu trebuie să ă, lăsăm lacune, inclusiv în ce privește cotele de colectare, pentru că tocmai aparatele foarte mici, foarte ușoare, ajung la gunoiul menajer. Eu cred că trebuie să uh, stabilim categorii. În al doilea rând, în ce privește înregistrarea unui producător într-un stat membru al Uniunii Europene, registrul interoperabilităților constituie o problemă pentru că firmele care pun în circulație asemenea produse uh, nu uh, pot fi trase la răspundere în alte state europene decât cele de reședință. Și chiar dacă este vorba despre o persoană care este rezidentă într-unul din statele membre, ea nu poate fi trasă la răspundere. În al treilea rând, reglementările de exceptare privind modulele fotovoltaice care conțin cadmiu ele n-ar trebui să uh, beneficieze de exceptări, pentru că ar trebui ca acest cadmiu, după uh, folosirea um, panourilor fotovoltaice, să uh, fie recuperat după câțiva ani. Exportatorii de deșeuri electronice trebuie să facă dovada faptului că se respectă legislația. Acesta este un progres și în felul acesta se va reduce probabil transportul ilegal de deșeuri. Dar uh, produsele uh, second hand care sunt exportate și care au fost declarate ca fiind uh, în bună stare de funcționare, dovedesc pe de altă parte că nu pot fi utilizate decât puține luni după momentul exportului și după aceea ajung la gunoi. În al cincilea rând, Cred că domeniul de aplicare trebuie să rămână deschis pentru că, în principiu, trebuie să cuprindă toată aparatura electrică și electronică. Listele pe care le-am putea alcătui cu categoriile de aparate existente în clipa de față nu vor putea să țină pasul cu progresul științific. Mulțumesc! Dzień dobry Państwu. Następną... Bună ziua, doamnelor și domnilor. Următoarea vorbitoare, doamna uh, Rosbach. Eu am adus o listă cu mine. În ce mă privește, chestiunea cea mai importantă este să Eh, ținem seama de faptul că avem 27 de state membre cu 27 de sisteme diferite. Iar dacă eh, oamenii ne spun că au de-a face cu tot felul de dimensiuni de aparatură electronică, eu cred că trebuie să ne bucurăm de ceea ce ne propune domnul Florence în raportul său. Cred că ar fi o bună idee eh, ca în loc să avem o serie întreagă de prevederi tehnice, să întrebăm în diversele state membre um, cum au implementat legislația. Eu pot să vorbesc despre stata, țara mea pentru că o cunosc cel mai bine. Noi avem o schemă conform căreia cetățenii uh, pot să se ghideze, să se orienteze în legătură cu posibilitățile pe care le au Uh, pentru a scăpa de deșeurile lor. Dacă stabilim uh, despre uh, echipamente electronice, Trebuie să vedem cine le poate furniza. Fi, poate fi vorba despre telefoane, computere, televizoare, care uh, le duc la un centru de colectare și uh, există posibilitatea ca uh, alți cetățeni să le, le folosească în continuare fără nici un fel de plată. Eu, în Danemarca, nu știu pe nimeni care să vrea să se deparaseze de această aparatură pur și simplu um, odată cu gunoiul menajer. Eu cred că trebuie să simplificăm lucrurile cât se poate pentru cetățenii noștri. Mulțumesc. Mai am uh, o listă de vorbitori și aș ruga pe cei care doresc să intervină să se rezume la două trei uh, minute. Deocamdată mai sunt cinci persoane înscrise pe lista mea. Domnul Rossi este deja pe listă, doamna Guinness este pe listă, Danes este pe listă. Atunci să încheiem aici lista de vorbitori. Doamna McGuinness. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc raportorului pentru raportul său. Cred că este o idee bună să vedem ce funcționează în unele state membre pentru a trage concluzii de acolo. Statul membru pe care îl cunosc eu Uh, are două aspecte care funcționează. Unul se referă la uh, preluarea de către comercianți. Asta înseamnă că uh, comercianții trebuie să ia înapoi un articol vechi atunci când consumatorii iau unul nou. A doua opțiune sau idee și poate o să intru puțin în conflict cu un vorbitorii anterior, se referă la taxa vizibilă. Am ascultat discuțiile și cred încă că opțiunea de a arăta o, a face o taxă vizibilă este necesară, pentru că arată consumatorilor că e necesară o sumă de bani pentru a prelua și recicla anumite bunuri. Și mă gândesc că opțiunea este avut în vedere dacă unele state membre au un efect bun în ceea ce privește cantitatea de uh, echipamente reciclate. Cred că dificultatea și mi-amintesc că și în statul meu a cauzat uh, foarte multe controverse, dar până la urmă s-au rezolvat pentru că este evident că a funcționat dar uh, există îngrijorări că s-ar putea să aibă loc schimbări ale sistemului. Așadar, cred că această opțiune a taxelor vizibile este necesară. În ceea ce privește domeniul, mi se pare că el ar trebui extins. Țintele sunt necesare, dar trebuie să fie definite mai clar datorită articolelor diferite cu care uh, ne ocupăm și separarea în, celor, în cele cinci categorii mi se pare o idee foarte bună noi încercăm să aflăm ce nu a funcționat și să îmbunătățim situația, dar cu cât mai uh, mult descoperim complexitatea acestei piețe și diferențele și dificultățile de a încerca să uh, legiferăm diversele sisteme, Cred că cu cât avem mai multe detalii, cu atât suntem mai puțin eficienți și, repet, și sper că amendamentele vor reflecta acest lucru. Dacă putem profita de ce funcționează bine în statele membre care își ating sau chiar depășesc țintele, cred că ar fi modul cel mai bun de a reforma această legislație pentru ca ea să-și atingă scopurile. Mulțumesc raportorului pentru activitatea sa. Thank you very much, uh, Mulțumesc foarte mult, Ianoș Odor. Domnule președinte, domnule Florenț, cred că domnul Florenț este o persoană foarte angajată. întotdeauna a avut idei foarte bune. Acum ne atrage atenția asupra unui risc. Aș avea și eu câteva propuneri de modificare, dar să vorbesc întâi despre o contradicție. Analiza spune că ar trebui să avem 65% de deșeuri electrice și electronice colectate. 15 foste state membre au, vor reuși să facă acest lucru până în 2016. Citim în documente că noile state membre, 12, vor trebui să ajungă la această țintă abia în 2020. Și aici mi se pare că există o contradicție. În ciuda faptului că documentul, textul pentru aceste 12 state nu prevede decât data de anul 2020, documentul ne spune totuși că s-ar putea atinge obiectivul și până în 2016. Un alt punct pe care aș dori să-l subliniez este riscul asupra căruia anumiți experți uh, mi-au atras atenția. Înainte vorbeam, foloseam alți termeni, acum vorbim despre colectare, înainte vorbeam de îndepărtarea acestor deșeuri. se spunea înainte că trebuiau uh, îndepărtate piesele într-un, într-o manieră mecanică pentru a avea anumite, pentru a ajunge la anumite metale. Noua noțiune preferă soluția de tip chimic. Însă în acest caz apare o problemă. O problemă de utilizare și o problemă de tehnologie. Înainte anumiți handicapați uh, mental, retardați, puteau fi uh, folosiți pentru aceste activități mecanice de îndepărtare, însă pentru activități de tip chimic vor fi mult mai puține șanse să folosim astfel de persoane retardate mental. Trebuie să ne gândim la protecția mediului pe de o parte, apoi la o problemă de forță de muncă și deci uh, avem de a face cu o problemă de politică socială. Vreau să vă atrag atenția asupra acestui element, domnule Florenț. Sper că vom reuși să rezolvăm o parte din aceste probleme în mod amiabil. Mulțumesc! Domnul Florenz va trebui să ne mai acorde o definiție a colectării. Acum Vitorio Prodi. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și lui Karl-Heinz Florenz pentru activitatea sa. Trebuie să Recunosc că nu sunt foarte mulțumit cu această propunere de revizuire a directivei, pentru că eu cred că lucrurile stau cam așa cum au spus deja colegii. Cele două directive trebuie să fie contopite și rearanjate după criterii operative. Această Prima directivă trebuie să fie astfel privită. Obiectivul este să recuperăm materiale prețioase sau anumite elemente componente ale deșeurilor electronice care au o durată de viață mai mare și care nu trebuie să fie înlocuite într-un ritm foarte rapid. Eu văd această directivă ca pe un text care trebuie să garanteze ca resursele valoroase, materialele prime eh, de valoare să fie recuperate. Metalele prețioase care sunt conținute în această, în această aparatură în circuitele electronice Deci, trebuie să existe această directivă care să ne permită să recuperăm ceea ce este recuperabil și uh, să mai ales uh, în legătură cu resursele uh, care sunt mai rare, să nu ajungem la un moment dat la criză de resurse. Aceste elemente, componente ale aparaturii la finele ciclului de viață al aparaturii pot fi recuperate pot să existe dispoziții în alte directive, ca de pildă în RICI, în legătură cu aceste materiale, dar diferențierea între uh, RICI și ROS uh, trebuie să fie clară, pentru că în ambele avem liste de aparate. Nu știu de ce tratăm lucrurile, de fapt, diferențiat. Eu cred că ar trebui să ne mai gândim odată la acest lucru, să găsim criterii operative, realiste și să îmbinăm aceste elemente. După încheierea ciclului de viață al acestor aparaturi, trebuie să vedem cum facem diversificarea, inclusiv în ce privește criteriile de toxicitate potențiale. S-a vorbit aici și despre modulele fotovoltaice. Aici diferențierea este deosebit de importantă pentru că aceste module fotovoltaice sunt vândute cu o perioadă de garanție de 25 de ani. Ele conțin elemente uh, foarte importante care uh, trebuie să fie recuperate. Mă gândesc la cadmiu, de pildă. Deci există substanțe care trebuie să fie recolectate și reciclate. Trebuie să creăm un cadru uh, care să ne disciplineze și RICI uh, trebuie să uh, să fie în vigoare în acest context, pentru că aici este vorba și de toxicitate. Altfel tratăm lucrurile strict în uh, urma dorinței de recuperare a materialelor. Și acesta este importantă, pentru că vom avea o criză de resurse în viitor. Mulțumesc! Da, sigur, este o chestiune importantă. Cum putem pune uh, ROS și de uh, la un loc, astfel încât să nu apară contradicții. În ce privește modulele fotovoltaice vom mai uh, ajunge să discutăm. De altfel, există și multe alte produse electronice care au un ciclu de viață de 20 sau 25 de ani. Nu doar aceste panouri. Sunt sute de alte produse care au de asemenea o asemenea durată de viață, iar la ROS, de asemenea, trebuie să vedem care creează probleme și care nu. Vom mai avea o dezbatere pe tema aceasta. este erosii. Grazie Presidente, innanzitutto devo dire che sono assolutamente d'accordo. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, sunt de acord cu cei care spun că putem uh, să facem din aceste două directive una singură. Într-adevăr, trebuie să ne gândim la toate aceste lucruri într-un text unic pentru a evita probleme suplimentare pentru producători și cetățeni. Continuăm să avem uh, o preocupare și am mai vorbit deja despre asta. Mizăm pe recuperare, de care ar trebui să se ocupe producătorul. Este o greșeală, pentru că, așa cum au spus și alți intervenenți, în anumite state membre există alte modalități de recuperare a acestor echipamente. Există acțiuni la nivel public, privat, uh, dacă nu aveți nevoie de un echipament anume, îl dați altcuiva. Este un alt mod de reutilizare. Deci există diferite modalități de reutilizare sau de uh, refolosire a acestor echipamente. De ce să acordăm producătorului întreaga responsabilitate? Fie prevedem o obligativitate, dar atunci trebuie să fie o obligativitate comună, un soi de uh, ce știu, centru de colectare în care fiecare cetățean ar trebui să ducă echipamentele de care nu mai are nevoie și aceasta ar fi deci o obligație la nivel general, dar să nu stabilim o obligativitate doar pentru producători, pentru că aceasta presupune efecte și costuri care se vor repercuta asupra consumatorului întreprinderea ar trebui să uh, încerce să recupereze uh, elementele produselor pe care le-a fabricat. Nu putem să ne gândim la acest lucru. Apoi, vorbim despre un procent de 65% de recuperare pentru produsele vândute noi. Nici nu ne putem gândi la acest lucru lansăm, imaginați-vă că lansăm o campanie pentru uh, depozitarea unor echipamente vechi, astfel încât să se poată cumpăra um, obiecte electrocasnice de tip A cu consum mic de energie. În anumite state membre, uh, vor apărea multe echipamente care vor fi depozitate în aceste depozite de deșeuri și acest lucru va avea repercusiune asupra obiectivelor legate de procentajele pe care ni le stabilim. Trebuie să fim mai clari în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu cred că în ecodesignul unui aparat uh, trebuie neapărat să apară și uh, prețuri uh, mai ridicate. Poate că la un moment dat lucrurile pot fi Uh, mai ieftine. Ultima intervenție acum din partea domnului Schilakakis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este un subiect important și încep prin a mulțumi domnului Florence pentru activitatea depusă. Această directivă, prin însăși natura sa, este una foarte problematică. De ce? este problematică pentru că consumatorii nu au niciun fel de stimulente pentru a returna echipamentele electrice sau electronice pe care le deține. Prin urmare, producătorii se plâng pe bună dreptate că o mare parte din sistem operează dincolo de capacitatea lor de intervenție, de exemplu, transporturile ilegale, mă refer la aparatele exportate în afara Uniunii Europene, și acest lucru, în, practic, în termeni practici, înseamnă că în multe state membre nu ne atingem uh, obiectivele și, dacă vreți părerea mea personală, nici nu cred că le vom putea atinge nici în viitor, dacă continuăm în acest fel. Încercăm să schimbăm spiritul directivei și acest lucru este necesar, transferând o parte din responsabilitate către statele membre și încercăm să preluăm uh, povara de pe umerii producătorilor. Sigur că, până la urmă, nu știu dacă acest lucru este bun pentru directivă. Nu știu dacă statele membre se vor dovedi mai eficiente decât au fost producătorii până acum. Poate trebuie să căutăm o a treia cale, o soluție alternativă. Poate trebuie să fim mai creativi decât a fost comisia. Mă refer la stimulentele pe care trebuie să le dăm consumatorilor pentru a-i face să returneze aparatele. Mai ales uh, pentru că vorbea un coleg despre uh, adevărata lipsă de uh, aparate. Voi reveni la acest punct, însă înainte de asta vreau să vorbesc despre distribuitori. Distribuitorii, mai ales cei mari, au posibilitatea de a contribui la îmbunătățirea uh, țintelor atinse, pentru că atunci când uh, un consumator se duce la distribuitor pentru a cumpăra un aparat, el se gândește probabil la problema de a cumpăra unul nou, dar și uh, scăpând în același timp de cel vechi. Însă dacă ei nu fac decât să stea acasă și se ocupă de activitățile zilnice și duc gunoiul, atunci abordarea lor e diferită și atitudinea lor e alta. Magazinele mari sau distribuitorii mari ar putea să, par- să, ia, să preia o parte mai mare din responsabilitate când vine vorba de colectare, cel puțin în cazul aparatelor de mici dimensiuni. Și poate ar putea să-și spună uh, cuvântul când vine vorba de schimbarea gândirii consumatorului. Voi vorbi acum despre stimulentele pentru consumatori, pentru că mi se pare că trebuie să găsim idei noi ca să găsim stimulante uh, suplimentare pentru oameni. Mulțumesc! Ja. Ähm, dann bitte ich den Rog pe domnul Klaus Kögler, reprezentant al Comisiei, să ne spună punctul de vedere înainte de a-i da cuvântul din nou lui Karl-Heinz Florenz. Ja, uh, herzlichen Dank uh, dafür. Mulțumesc pentru că ne dați cuvântul. Stimate domnule președinte, stimate raportor, stimați membrii acestei comisii, am dorit să mulțumim Parlamentului și acestei comisii, în mod special pentru interesul manifestat vis-a-vis de propunerea noastră și, în mod special, dorim să mulțumim raportorului pentru proiectul de raport pe care l-am dezbătut astăzi și în care noi găsim multe uh, sugestii care vin în întâmpinarea uh, conceptului nostru. Noua directivă va fi foarte importantă pentru a furniza uh, produse uh, sustenabile în favoarea consumatorului și va trebui să acționăm în spiritul acestei directive și în ideea unei reciclări eficiente a uh, produselor și de revalorificare a materialelor componente. Va constitui uh, un ghid în uh, politicile noastre în acest domeniu. Noi trebuie să fim cu toții conștienți că problema cu care s-au confruntat Europa, America de Nord și alte state cu un consum ridicat de uh, bunuri de acest tip uh, va trebui să uh, fie rezolvată pentru că acest tip de consum va crește în anii următori. Evident că trebuie să avem în vedere necesitatea de protecție a mediului înconjurător și toată lumea care a intervenit astăzi din acest punct de vedere este în consens cu Comisia. Trebuie să optimizăm tratamentul uh, deșeurilor pe care, electronice pe care le-am uh, colectat uh, și să încercăm să recuperăm materialele folosite. În al doilea rând, trebuie să colectăm cât mai mult din aceste deșeuri de echipamente electrice și electronice și în același timp să monitorizăm uh, ce se întâmplă cu materialul colectat. În al treilea rând, trebuie să constituim un model să demonstrăm că putem să realizăm aceste standarde înalte de protecția mediului înconjurător. Proiectul de raport tratează aceste principale trei preocupări într-o manieră adecvată și uh, va trebui să continuăm să colaborăm în direcțiile menționate. Dacă îmi dați voie să răspund în câteva minute diverselor observații făcute, poate că ar fi bine să explicăm de ce am făcut această propunere. Domeniul de aplicare. Ținem seama, evident, de susținerea amplă pe care ideea de domeniu deschis de aplicare o are la nivelul statelor membre, dar aș vrea să avertizez încă o dată în legătură cu riscul de a face Eh, demersuri pripite aici, pentru că trebuie să avem o idee foarte clară în legătură, de, în legătură cu costurile și beneficiile pentru mediul înconjurător. Deci, eh, noi vom susține uh, un domeniu de aplicare deschis, dar în baza unei analize uh, costuri și beneficii. În ce privește responsabilitatea pentru atingerea obiectivelor pe care ni le propunem, Comisia se bazează pe principiul unei responsabilități extinse a producătorului, pentru că este în logica lucrurilor. Apreciem comentariile care atrag atenția asupra faptului că poate doar producătorii nu vor putea să ducă întreaga povară aceste responsabilități și că trebuie poate și alți actori să li se alăture. Noi în proiect în articolele 5 și 7 menționăm necesitatea ca statele membre să găsească Um, posibilități de susținere a producătorilor și de către alți actori în momentul în care totul devine literă de lege. Iar dacă în același context vrem să lăsăm uh, responsabilitatea în totalitate, în sarcina producătorilor care trebuie să constituie rețele de colectare, trebuie să ne gândim că astăzi uh, producătorii plătesc pentru tot ceea ce se întâmplă din momentul în care uh, noi uh, ajungem la un centru de colectare. Dar în cazul acesta și resursele materialele folosite trebuie să le aparțină în momentul recuperării. Uh, trebuie să uh, existe însă aici o pierdere de resurse între ceea ce se consumă la nivelul gospodărilor, se folosește la nivelul gospodărilor și ceea ce ajunge la centrele de colectare. Iar noi trebuie să permitem producătorilor să acopere și acest, această porțiune a lanțului de la gospodăria oamenilor până la centrele de colectare. Iar uh, ei pot fi interesați dacă resursele pe care le pot recupera le vor aparține. După cum probabil ați sesizat, noi nu am propus deocamdată dispoziții legale obligatorii, ci facem doar recomandări pentru uh, modalitățile posibile de a găsi aceste verici suplimentare în lanțul de recuperare. Nu vrem să creăm, pe de altă parte, nici poveri administrative suplimentare prin această directivă. Raportorul a stabilit anumite obiective în același sens cu orientările Comisiei, dar uh, încercând să uh, evite uh, apariția de costuri suplimentare administrative și financiare în cele 27 de state membre și um, cred că uh, servindu-ne de mijloacele electronice de comunicare vom uh, merge în, aceea, în același sens de reducere a costurilor. Acele taxe vizibile care au fost uh, menționate de mulți în intervențiile lor de ce a propus Comisia păstrarea acestor taxe vizibile? Pentru că suntem într-o perioadă în care dorim ca economia noastră să dobândească o latură ecologică. Și cred că există consens în legătură cu obiectivele de consum durabil da, Consiliul trebuie, în, ă, consumatorul trebuie în momentul în care achiziționează ă, aparatura să fie informat corespunzător. Și el dacă se duce la un magazin și știe că trebuie să plătească 50 de euro pentru o mașină de făcut cafea, el va trebui să aibă posibilitatea să își cunoască uh, componența acestui preț. Dacă el plătește 45 de euro pentru uh, produsul propriu-zis și 5, minute, 5 uh, euro pentru reciclare sau 35 de euro pentru produs și 15% pentru reciclare pentru că nu a fost uh, gândit aparatul suficient de uh, ecologic. Deci, eh, el trebuie să poată să aibă această posibilitate de a aprecia care este, de fapt, eh, taxa eh, ecologică percepută. Trebuie să existe posibilitatea de a transmite acest mesaj consumatorului. În ce privește obiectivele de colectare specializate pentru uh, aceste tipuri de deșeuri de echipamente electrice și electronice care ridică probleme. Am vorbit despre echipamentele de uh, congelare. S-a vorbit despre lămpile care conțin mercur și eu cred că trebuie să revizuim și obiectivele de colectare, așa cum sunt ele menționate în propunere, să analizăm în amănunt uh, aceste aspecte legate de lămpile cu mercur. Dar, sigur că ne dorim, de fapt, să avem un studiu de impact serios și eficient pentru a stabili obiectivele uh, rezonabile la bun început. Subiectul ridicat de raportor de nevoie de armonizare. Evident că suntem de acord, cred că noi am, prin anexa 2 am uh, făcut deja ceva în acest domeniu și noua propunere anexa 1 de asemenea uh, reflectă aceste preocupări și Comisia dorește să întreprindă uh, demersuri suplimentare în acest domeniu. Raportorul a menționat o nouă idee obiectivele interimare de colectare, noi am stabilit obiectivul de 45% într-o perioadă de tranziție, s-ar putea că la nivelul Comisiei să nu uh, se ajungă la un acord de reducere a procentului de 65% care este prevăzut pentru 2016. Eu aș vrea să semnalez disponibilitatea Comisiei de a continua discuțiile în acest domeniu. În ceea ce privește baza de calcul, fie că vorbim de 2 sau 3 ani, suntem foarte deschiși, putem vorbi și despre acest aspect. Uh, simplificarea în cinci categorii de la cele 10 actuale, mesajul este același. Dacă este posibil, fără pierderea uh, principiilor protecției mediului și fără reducerea ambițiilor noastre și dacă ajută la reducerea sarcinilor administrative inutile, suntem dispuși să uh, purtăm discuții și în acest sens. Și un ultim punct, mai, puț- mai micuț, uh, am notat propunerea raportorului de clasificare a tuturor uh, echipamentelor de uz dual de la început. Suntem de acord că este o zonă gri care trebuie să fie mai clar definită. În propunerea noastră am sugerat să facem acest lucru prin intermediul comitologiei și, repet motivul, considerăm că aici ne vom confrunta cu o dezbatere tehnică complexă despre ce înseamnă utilizare duală, în ce condiții se produce ea. Avem mai multe variante ale acestei definiții înainte de a în, pune punctul pe I și poate de aceea ar fi bine să abordăm, uh, să folosim uh, procedura comitologiei. Dar comisia nu obiectează uh, dacă aveți alte condiții pentru această problemă. Mulțumesc, suntem presați de timp, deci cred că ne-a dat un răspuns foarte precis. Este foarte interesant când ascultăm și traducerea, pentru că există tot mai multe uh, anglicisme, visible fee sau reach out, deci uh, cel puțin în interpretarea uh, în limba germană au fost foarte mulți termeni preluați din engleză. Dau cuvântul acum reper, raportorului, pentru că domnul Peterle a venit deja și vom discuta și despre cercetarea în domeniul prevenirii cancerului. Stimate coleg Florenț, am ascultat multe puncte de vedere, acum să vedem care sunt uh, observațiile tale. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor și domnului Gugler de la Comisie pentru că a fost foarte cooperant și am colaborat bine și cu colaboratorii lui. Câțiva dintre colegi uh, au uh, interpretat raportul meu și în baza unor afirmații pe care nici nu le-am făcut de altfel, deci au citit ceea ce nu scrie în raport. Probabil uh, pentru că eu uh, nu am propus unele lucruri uh, pe care ei le-au menționat. În ce privește, de pildă, uh, panourile fotovoltaice, industria fotovoltaică din Europa, dar și din Statele Unite ale Americii, au propus un acord pe bază voluntară. Eu am spus că aș fi de acord cu un asemenea acord dacă el ar fi notificabil, și dacă uh, comisia va verifica după trei ani dacă obiectivele au fost atinse și deci este un instrument menit să aibă un efect motivant. Sigur, cu asemenea acorduri pe bază de uh, liberă opțiune, de opțiuni voluntare, nu am avut întotdeauna experiențe foarte fericite, dar eventual putem accepta. În ce privește îngrijorarea că nu vom atinge cei 65% de colectare, ce să spun, sigur nu vom atinge acest obiectiv Eh, iar un coleg din Italia a spus că dacă vom continua să eh, colectăm ca până acum, eh, evident nu vom reuși, dar trebuie să încercăm să acoperim aceste lacune. O doamnă din Marea Britanie a spus că cetățenii sunt lăsați de capul lor. Într-adevăr, în țara domniei sale Așa stau lucrurile pentru că politicienii nu au pregătit lucrurile cum trebuie. Cetățenii nu au cum să se descurce singuri. Dacă s-ar fi transpus doar jumătate din ceea ce prevede um, directiva, așa cum a procedat Austria, țările uh, scandinave, atunci am fi ajuns deja la colectarea de 45% sau 50% dintre deșeuri. Deci eu sper să atingem obiectivul de colectare a 65%. Trebuie să existe o continuitate în demersurile noastre în ce privește afirmația că uh, aș fi făcut o diferențiere între uh, sortarea substanțelor chimice și uh, sortarea elementelor legate de telefoanele mobile sau așa. Nu, nu vreau să fac așa ceva. Nu este vorba în directivă de asemenea preocupări și uh, nici n-aș fi de acord de altfel cu asemenea diferențiere. Uh, întrebarea dacă putem atrage comercianții în aceste preocupări. Da, comercianții sunt importanți pentru mine. Eu la un moment dat aș uh, fi impus uh, criteriul 1 la 1, în sensul că dacă vând un telefon mobil, sunt obligați să accepte să preia un telefon mobil uzat sau chiar să aibă posibilitatea să uh, colecteze și mai multe uh, telefoane mobile. Dar eu nu vreau să oblig în același timp uh, micile magazine uh, din uh, localitățile mici să colecteze un număr mare de televizoare uzate dacă nu au unde să le depoziteze. În ce privește standardele sunt recunoscător că domnul Küchler a atras atenția asupra faptului că ne lipsesc standardele și că ele trebuie să fie mai bine descrise în directivele noastre. Statele membre trebuie să fie obligate ca la centrele de colectare să aibă evidențe de asemenea, să aibă evidențe în legătură cu ceea ce reciclează diversele întreprinderi pentru a vedea cine se conformează și cine nu, cine acționează corect și cine nu. Dați-mi voie să mai spun ceva în legătură cu înregistrarea. Dacă nu vom înregistra mai corect tot ce se întâmplă în statele membre. Degeaba uh, elaborăm directiva, pentru că statele membre trebuie să ne poată spune oricând exact care este situația. Un coleg din familia mea politică a vorbit despre uh, diversele sisteme de uh, stimulare a celor care trebuie să se implice în această activitate și stimulentele la un moment dat au fost respinse în ideea noastră, în grupul meu politic, dar pe de altă parte cred că cetățenii la rândul lor ar putea să fie motivați financiar, să spunem, și n-aș avea nimic împotrivă să discutăm despre aceste stimulente. Pentru că ar trebui să mai discutăm și un alt raport. M-aș opri aici și vă stau la dispoziție pentru colaborarea viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc, Carl Hans Florenz. Un raport important pentru strategia de protecție a mediului înconjurător al Uniunii Europene. Noi am sincronizat uh, acest raport cu raportul RUS Pe 9 martie la ora 18, până pe 9 martie la ora 18 se pot uh, înainta amendamentele prin uh, instrumentul electronic de care dispunem acum. Și ajungem acum la punctul 22 de pe ordinea de zi, uh, măsuri pentru combaterea cancerului în uh, Europa. Alois Peterle este raportor. El, dacă nu mă înșel, este și coordonatorul unui uh, grup în Parlamentul nostru. Am fost și împreună la Volove la o manifestare. Ne-am întâlnit acolo cu reprezentanții organizațiilor medicilor și pacienților dar eu încerc să vorbesc mai mult până se face liniște în sală ca să poată Alois Peterle să ne facă prezentarea sa în uh, condiții mai fericite. Cred că acest lucru se va întâmpla într-un minut, două. Deci, uh, cei care au fost interesați de deșeurile electronice să părăsească sala și toți cei care sunt interesați de prevenirea cancerului să rămână. Bun. Alois Peterle are cuvântul. Da Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sper că cei care pleacă sunt foarte sănătoși și vor rămâne așa și în continuare. Acest proiect de raport se ocupă cu una din provocările majore cu care se confruntă milioane de cetățeni din Uniunea Europeană după ce uh, Organizația Mondială a Sănătății a prezis deja un progres uh, epidemic al cancerului, vedem în prezent previziuni uh, despre faptul că acesta se transformă într-o pandemie în statele membre. Cancerul nu i atinge doar pe vârstnici, ci și pe tineri și pe copii. Deși știm din ce în ce mai mult și deși lupta împotriva cancerului este tot mai organizată, uh, nu putem reduce uh, flux, afluxul de noi pacienți bolnavi de cancer. În curând, cancerul va deveni principala boală a Uniunii Europene și, totodată, boala care va cauza cel mai mare număr de decese. Dragi colegi și colege, așadar, ne aflăm la începutul unui nou termen parlamentar și la începutul de a uh, acordării de noi competențe Parlamentului European. Avem acum și o comisie nou uh, numită la fel și un consiliu. În trecut am abordat cancerul prin mai multe acțiuni și rezoluții, îndemnând Comisia și Consiliul să combată într-o manieră mai agresivă cancerul, spunând că ar trebui să cooperăm în, la un nivel mai strâns, la cel mai înalt nivel. Am uh, stabilit și grupuri de interes iar acum ni se alătură și alți colegi. La începutul acestui termen nu ar trebui să mai trebuiască să îndemnăm Consiliul și Comisia să adopte rezoluții cu titlu obligatoriu, și putem să abordăm concluziile adoptate în timpul președinției slovene și putem discuta despre parteneriatul european pentru acțiune împotriva cancerului, abordat și el în acest uh, raport. Dați-mi voie să citesc în engleză două, consilii ale Consiliului, două concluzii ale Consiliului European din 2008. Angajamentul Comisiei Europene și a statelor membre de a susține și a controla principalele boli netransmisibile prin inițiative și de prevenire a bolilor care au un impact pozitiv asupra sănătății, negativ asupra sănătății și stilului de viață și reducerea consumului de alcool dăunător. Diagnostic, diagnoza timpurie în scopul reducerii riscului carcinogenic la minim și 2. Solicită recomandarea Consiliului din 2 decembrie 2003, care, prin care statele membre sunt uh, îndemnate să implementeze programe pentru combaterea cancerului, inclusiv înregistrarea și gestionarea datelor de streaming, uh, în scopul reducerii riscului și mortalității de cancer. Prin cancer voi trece din nou la limba mea principală, slovena. Prin urmare, în ceea ce privește comisia, aș dori să spun că ea și-a bazat acțiunile pe concluziile adoptate de Parlamentul European. Comisia consideră că o treime din cazurile de cancer pot fi prevenite prin promovarea unui stil de viață sănătos, pentru care sunt necesare campanii de informare. Se propune totodată o un parteneriat multisectorial și pe mai multe niveluri. Comisia Europeană oferă, de asemenea, sprijin tehnic tuturor celor implicați. Atât am avut de spus despre parteneriatul european, fiindcă reprezentantul Comisiei va vrea, fără îndoială, să adauge și el mai multe lucruri și să prezinte proiectul în detaliu. Important pentru noi este că nu mai vorbim de îndemnuri, ci suntem în faza de, uh, intermediară a proiectului. Știm mai multe și putem realiza mai multe. Sunt foarte bucuros că uh, Comisia Europeană stabilește un uh, obiectiv foarte ambițios, să reducă cu 15% noile cazuri de cancer până în 2010. Asta înseamnă, 2020. Asta înseamnă că în următorii 10 ani vom avea o reducere de 1,5 pe an și acest parteneriat este în conformitate cu strategia noastră pentru sănătate, demonstrând o abordare strategică a Uniunii Europene pentru perioada 2008-2014. În această rezoluție uh, vorbim despre sănătate pentru toți și sănătate în toate politicile și subliniem importanța prevenirii cancerului. În acest spirit, scopul de bază al acestui raport este ca, prin eforturile tuturor statelor membre și ale instituțiilor europene și pe baza principiului subsidiarității să reușim uh, o prevenire mai mare pentru a reduce numărul de noi pacienți de cancer. Statele investesc doar 3% din bugetul de sănătate în activitățile de prevenire. În acest raport vorbim despre faptul că într-o treime din articole vorbim despre prevenire. Un alt aspect pe care îl subliniem este se referă la inegalități. Deci vorbim de cortină de fier dintre vest și est în ceea ce privește posibilitatea de supraviețuire pe care au pacienții cu cancer. Există de asemenea diferențe în uh, detectarea uh, timpurie a cancerului și, totodată, în reabilitarea pacienților bolnavi de cancer, ca să nu mai vorbim de diferențele uh, datelor statistice și monitorizării cancerului. Cetățenii europeni consideră că este greu să accepte diferențe majore în felul în care este organizată lupta împotriva cancerului, pentru că unele state au programe naționale, iar altele nu au. Deși Uniunea Europeană conform tratatului de la Lisabona, are posibilitatea doar de a adopta măsuri de sprijin sau în acest caz este necesară o abordare bine organizată. Nici nu pot să-mi imaginez un schimb de bune practici fără sprijinul comun al tuturor instituțiilor europene. Și al treilea principiu important este parteneriatul. Ne putem atinge obiectivele mai ales dacă ne uh, adun, reunim forțele orizontal și vertical pentru lupta, împot- lupta împotriva cancerului trebuie să fie permanentă pe agenda tuturor instituțiilor. Este foarte important ca în cadrul celui de-al șaptelea program cadru de cercetare să se aloce fonduri pentru cercetare și este foarte important să folosim cunoștințele deja disponibile care nu au fost partajate până acum între statele membre. Raportul mai subliniază faptul că un stil de viață sănătos, care se referă și la alegeri personale și la responsabilitățile fiecărui individ, ne putem modifica uh, starea de sănătate. Am putea salutăm de asemenea intenția ministrilor de sănătate uh, de a crea departamente pentru, stiluri de viață, pentru un stil de viață sănătos. Dragi colegi și colege, ne confruntăm cu o criză financiară, cu o criză a sistemelor de sănătate și în această instituție ne confruntăm cu grupuri organizate care luptă împotriva diverselor tipuri de cancer și aceste grupuri vor să obțină uh, finanțare mai mare a studiilor și a medicamentelor, pentru că această luptă pentru fonduri va deveni tot mai puternică, este tot mai important uh, să hotărâm ce dinamică alegem în lupta noastră împotriva cancerului. Parteneriatul, astfel cum este el propus de Comisia Europeană, este cadrul formal corect și ar trebui susținut de toată lumea și implementat la o scară cât mai largă și cât mai rapid posibil, fiindcă aceasta este o acțiune prin intermediul căreia Parlamentul European trebuie să își joace rolul. Uh, este totodată important să monitorizăm eficiența acestei acțiuni și acest lucru este deja prevăzut în parteneriat. Combaterea cancerului cu accent pe prevenire necesită o foarte mare atenție politică. Uh, ea nu poate fi susținută doar de ministrii sănătății. Trebuie să atragem și guvernele și parlamentele și autoritățile de la nivel regional. Parteneriatul care cuprinde deja diverse organizații din societatea civilă, industria, mass media, cercetătorii, toți aceștia ar trebui să atragă angajatorii și angajații totodată. Am spus de mai multe ori că strategia de la Lisabona nu va avea succes dacă cetățenii noștri nu sunt sănătoși, dacă forța de muncă nu este sănătoasă. Permiteți-mi în încheiere să mulțumesc secretariatului și colegilor mei care și-au dedicat mare parte a timpului și eforturilor pentru această activitate și mulțumesc și organizațiilor din eh, societatea civilă pentru toate inițiativele pe care am încercat să le includ în acest proiect de raport. Aș dori să îl îmbunătățesc cu ajutorul noastră pentru ca cetățenii europeni, fie ei bolnavi sau sănătoși, să poată spună că ne-am făcut treaba în acest domeniu. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și, desigur, aștept în continuare să cooperăm. Ja, vielen Dank, äh, Alois Peterle. Mulțumesc, Alois Peterle. Am înțeles cu toții cât de angajat este colegul nostru în acest domeniu. Mai, multe, mai mulți colegi doresc să ia cuvântul. Prima va fi doamna Lukașevska. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să spun că sunt absolut de acord cu antevorbitorul. Prevenirea cancerului este una din cele mai mari provocări cu care ne confruntăm. Regret că nu avem mai mult timp la dispoziție să discutăm. Vă felicit, domnule raportor, pentru uh, acest document. L-am citit cu mult interes. Într-adevăr, este o fractură între Europa uh, Occidentală și Europa uh, răsăriteană în ce privește prevenirea cancerului. Noi avem în Polonia un program de prevenire a cancerului mamar, dar uh, este un program fără efect. Mie mi se pare că nici un fel de program, uh, nici un fel de uh, sumă pusă la dispoziția cercetării nu va putea să își atingă obiectivele dacă femeile nu se vor duce să se examineze în scopuri profilactice este o uh, problemă să convingem femeile să se adreseze specialiștilor. Deci este important să existe o campanie internațională de mediatizare a uh, necesității uh, de examinare profilactică și de asemenea este nevoie de un schimb de bune practici. Pentru că există țări care au reușit să reducă mortalitatea și incidența cancerului cred că ar merita să uh, avem uh, statistici la dispoziție și să facem comparații, să vedem uh, care a fost rețeta uh, succesului în anumite țări, acolo unde incidența îmbolnăvirilor este mică și ce facem greșit în celelalte țări unde incidența este mare. În raportul dumneavoastră promovați ideea de screening și a vaccinului uh, împotriva cancerului, dar noi nu vorbim despre prețul acestui vaccin, mai ales pentru statele răsăritane. Trebuie să plătești 300 sau 400 de euro pentru acest vaccin. Multe familii nu vor avea posibilitatea să-și vaccineze fiicele pentru că nu uh, au resursele financiare necesare. Deci, revenind la această campanie mediatică, trebuie să ne concentrăm uh, spre uh, tânăra generație. Uh, trebuie să existe această practică de examinare regulată a tinerelor fete. Oricum, în final, doresc să adresez felicitări raportorului. Mulțumesc, Dagmarot Pirent. Mulțumesc, domnule președinte. Este un subiect în care mulți dintre noi ar trebui să străduiască să nu uh, fie, devină foarte patetici. Mulțumesc raportorului pentru un raport foarte bun, dar cred că am avea mai mult succes dacă am putea să ne concentrăm mai mult. Fiecare cuvânt este corect în acest raport. Domnul Peterle este un expert, știe despre ce scrie, dar dacă vrem să găsim audiență la nivelul Comisiei și Consiliului, atunci ar trebui să ne limităm puțin în pretențiile noastre, să nu avem 30 de cerințe, să fie mai puține. Cum ar trebui să fie formulate ele? Domnul Peterle, uh, a atras atenția asupra sumelor care sunt uh, cheltuite în, uh, din bugetele naționale pentru prevenirea îmbolnăvirilor. Un alt aspect este mediatizarea la nivelul generației tinere. Dar eu cred că trebuie să avem și cerințe foarte clare la adresa statelor membre. Este pentru a doua oară că astăzi am uh, probleme legate de statele naționale. Dacă în Polonia există o incidență mare a cancerului mamar și în același timp există doar un singur uh, spital mare în care este tratat cancerul mamar și în care femeile nu știu că ele pot să facă din timp uh, mamografii care să uh, depisteze eventual într-o fază incipientă această boală, atunci este o mare diferență față de alte state în care femeile pot la 2-3 ani odată să uh, facă o mamografie. Deci există uh, uh, probleme mari. Deci, faptul că în Marea Britanie Uh, nu există obligativitatea ca femeile din grupele de uh, risc uh, sporit să facă mamografii la trei ani odată, cred că este un scandal. Sigur, este nevoie să existe fonduri pentru asta. Este de asemenea bine să existe Uh, un schimb de informații privind bunele practici. trebuie să, și în țara mea sunt probleme. Deci, de pildă, sanatoriul din Flensburg nu uh, este de aceeași calitate ca spitalul specializat din Berlin. Domnul Peterle a spus că există inechitate între est și vest este o inechitate inacceptabilă, are dreptate, dar în general în Uniunea Europeană există inechități. Ce putem face? Cerințele formulate în acest raport sunt toate corecte, dar dacă noi luăm decizii în acest sens, ce se va schimba de fapt? Deci să ne punem întrebarea, se schimbă ceva? Noi ar trebui să facem diferențieri pe blocuri. Un bloc care descrie lucrurile și un bloc care uh, formulează cerințe foarte clare, de pildă referitoare la fondurile necesare pentru uh, depistarea timpurie a cancerului statele membre să fie obligate să anunțe care este procentajul din uh, bugetul pentru sănătate pus la dispoziție pentru depistarea timpurie a cancerului, pentru uh, examinarea, pentru depistarea cancerului la prostată sau uh, a altor tipuri de cancer. Oamenii trebuie să fie de asemenea bine informați ca să știe cum trebuie să procedeze în orice loc ar trăi, că este o comună îndepărtată de capitală și ei trebuie să știe cum trebuie să procedeze. Parteneriatul pe care îl menționează domnul Peterle este foarte frumos, este un program prevăzut până în 2013, dar uh, nu cred că el prevede și obligativități pentru statele membre. Cred că ar trebui să uh, avem asemenea cerințe foarte clar formulate pentru statele membre, să ne spună câți bani pun ei la dispoziție pentru asta, cum sprijină bunele practici, ce fac în domeniul profilaxiei. Ce circ am făcut și noi în legătură cu uh, acest principiu al bunelor practici. Dar eu, când m-am îmbolnăvit, nu am știut că există în Italia alte posibilități de tratament sau de operație. Și eu sunt o persoană care mă consider a fi destul de informată. E bine, nici eu nu am știut ce alte posibilități aș fi avut la dispoziție pentru a redobândi sănătatea. Mulțumesc, Frederic Cris. Oui, merci, Monsieur le Président. Dans un premier temps, je suis Antonia. Mulțumesc, domnule președinte. Antonia Paranova mi-a cerut să iau cuvântul numele grupului liberal. N-a putut să fie cu noi în această după-amiază. Îi mulțumesc domnului Petrele pentru acest raport și îl felicit pentru uh, raportul care acoperă toate punctele cheie necesare unei combate eficiente a cancerului la nivel european. Accentul pus pe prevenire și pe informare de către raportor, spune doamna Paranova, este evident crucial, esențial în această luptă. Depistarea, diagnosticarea bolii sunt de asemenea elemente cruciale în măsura în care precocitatea diagnosticului și tratamentului pot să favorizeze vindecarea. Se sublinează de asemenea că raportul Parlamentului ar putea răspunde cu mai multe detalii propunerilor făcute în legătură cu parteneriatul menționat de domnul raportor. Cuvântul cheie este parteneriat și el trebuie să devină eficient, să funcționeze dincolo de uh, slogan. Trebuie să avem grijă de buna funcționare și punere în aplicare a acestui parteneriat. O noțiune specifică de asemenea legată de precedentele programe strategice pentru combaterea cancerului la nivel european ar putea fi uh, utilă. Raportul de evaluare privind recomandarea Consiliului în legătură cu depistarea car cancerului este foarte bogat în informații și putem trage nenumărate lecții. Putem vedea ce a funcționat bine, ce a funcționat mai puțin bine de la un stat la altul, ce nu a funcționat, astfel încât să putem defini cât mai bine o strategie europeană de combatere a, carcer, a cancerului, precum și pentru stabilirea unei foi de parcurs pentru acest parteneriat al nostru. Există câteva puncte specifice care ar putea fi importante. Este vorba despre necesitatea favorizării cooperării în domeniul cercetării, este un lucru absolut evident, combaterea inegalităților în domeniul sănătății, mai ales în ceea ce privește cancerul și accesul la tratament sau tehnologiile de diagnosticare, toate aceste lucruri au fost deja menționate, necesitatea de a integra combaterea cancerului într-o reflexie mai globală legată de gestionarea și buna funcționare a diferitelor sisteme de sănătate, dată fiind ponderea acestei boli în Uniunea Europeană, precum și provocările viitorului legate și de îmbătrânirea uh, populației. Acestea au fost uh, observațiile Antoniei. Data viitoare voi face și observații în nume personal. Mulțumesc! Uh, Atunci recomand vorbitoarei să continue. Bun, voi continua, voi fi foarte succintă pentru că văd că ne apropiem de sfârșitul reuniunii. Și domnul Rodberan și raportorul uh, au uh, pus accentul pe anumite elemente. Suntem foarte numeroși cei care abordăm uh, tema sănătății în Europa în care trăim. Vrem să subliniem acest paradox etern între ceea ce vrem și ceea ce există. Vrem să schimbăm paradigma, vrem să schimbăm vocabularul, să nu mai spunem recomandăm, am dorit să primim bune practici și așa mai departe. Ar trebui să vorbim ca doamna Rodberen sau ca domnul raportor. Obligația, caracter obligatoriu, solicitări, caracter obligatoriu din nou. Da, dar cancerul trebuie tratat. Există, deci, pe de o parte, voința noastră și apoi uh, Uh, alte elemente. Suntem în acest uh, paradox cu anumite cifre implacabile. Raportorul a vorbit de altfel despre epidemii, de pandemii pentru acest an. S-a scris deja despre acest lucru. OMS-ul a spus că uh, maladiile cardiovasculare vor fi detronate de pe primul loc de către cancer. Această dualitate este de asemenea un element de care trebuie să ținem cont. remarcăm faptul că problema esențială, crucială, este aceea parteneriatului, a rețelei, privind modalitatea de a pune în aplicare și de a-l face să funcționeze cât mai bine. Știu că este esențial pentru raportul scris de doamna Grostet pentru Comisia de Cercetare și Industrie. Prin intermediul coordonării, a bunelor practici și a punerii în rețea, vom putea funcționa mai bine. Este deci o problemă esențială. În afară de aceasta, sunt uh, încântată de punctul 11 al rezoluției raportorului legat de prevenție. Ne-a vorbit de faptul că o treime din cazurile de cancer ar putea fi evitate prin uh, o mai bună alimentație sau un stil de viață mai sănătos. Acest lucru ar putea merge mai departe, să se facă mai multe cercetări pe acest domeniu, stil de viață, alimentație și așa mai departe, dacă putem să evităm astfel o treime din cazurile de cancer. Uh, Punctul 16 de asemenea mi s-a părut important. Din 2003 am fost raportor pentru articularea mediu-sănătatea, o articulare esențială în lumea în care trăim astăzi, așa încât aprob tot ceea ce s-a spus la punctul 16 legat de cauzele de mediu care declanșează anumite forme de cancer. Trăim într-un soi de cocktail permanent care uh, poate să aibă efecte negative asupra sănătății noastre. Sunt încântată de faptul că se menționează depistarea precoce. Este un element absolut esențial, mai ales cu ajutorul acestor biomarcatori citați la punctul 15. Este vorba despre o tehnică uh, de vârf, cel puțin asta reieșind din discuțiile pe care le-am avut uh, cu medici. Uniunea Europeană trebuie să mizeze pe o serie de uh, teste de tip uh, prelevări de sânge sau teste urinare pentru a găsi cele mai bune teorii, terapii. Însă cea mai bună terapie mi se pare a fi prevenția precoce. Mulțumesc! Merci beaucoup. Euh, Karin Kallenbach. Karin Kallenbach. Da, sunt uh, de acord cu antevorbitoarea mea. Da. Propunerea făcută de Dagmar Rothbeeren mi-a plăcut foarte mult de a trata lucrurile compact, pe de altă parte există tentația să intrăm în profunzime. în legătură cu uh, punctele 11 și 16, cercetarea. Cancerul se știe că nu are cauze strict genetice, ci și influențe din afară și cred că ar trebui să ne permitem luxul uh, ca viziune să avem și un fel de health mainstreaming în toate legile la care participăm. Pentru că trebuie să ne gândim care este impactul stresului, care sunt condițiile de mediu în care trăiesc oamenii și cred că ar fi o abordare care ar fi foarte fericită pe viitor. Deci toate proiectele noastre legislative ar trebui să analizeze și modul în care uh, au un efect asupra sănătății cetățenilor noștri. Iar la punctul 28 am proclamat anul împotriva sărăciei, dar noi știm că sărăcia uh, îmbolnăvește, iar acolo unde veniturile sunt foarte mici, incidența bolilor este foarte mare. Pentru că oamenii, pe de o parte, nu au cunoștințele necesare pentru a-și îngriji sănătatea, pe de altă parte, nu au posibilitățile financiare necesare să o facă. Trebuie, de asemenea, să insistăm asupra faptului că în comunicarea pe care o facem trebuie să fim inteligibili în mesajele pe care le formulăm și, de asemenea, uh, tratamentele și uh, îngrijirea sănătății pe care o oferim să fie la dispoziția și a categoriilor uh, cu venituri mai mici. Mulțumesc înainte de a da cuvântul lui Alois Peterle, din partea Comisiei o intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că voi, avem doar câteva minute, așa că voi fi foarte scurt. Nu am foarte multe de zis, fiindcă raportorul ne-a prezentat un proiect de raport pe care Comisia îl salută și suntem, vă suntem recunoscători atât noastră cât și domnului raportor pentru sprijinul pe care ni l-ați oferit personal și în numele personalului, în numele Parlamentului pentru această inițiativă. Vreau doar să ofer o actualizare uh, Uh, cu privire la ceea ce s-a întâmplat recent. Spuneați că nu s-a schimbat nimic față de anul trecut. Vă asigur că s-a schimbat. Am avut uh, o mulțime de factori uh, interesați care s-au alăturat acestei chemări la parteneriat o gamă întreagă de organizații ale medicilor, asistentelor, experților, toate organizațiile relevante din Europa s-au reunit uh, mai multe decât niciodată. În ceea ce privește modificarea paradigmei, este vorba de o abordare pe care încercăm să o ducem mai departe, îndreptându-ne poate mai puțin spre cereri. Este vorba despre paradoxul tratatului. Există uh, așteptările cetățenilor și puterile uh, Uniunii Europene. Există o diferență între acestea și trebuie să o respectăm. Însă încercăm să trecem spre parteneriat, pentru că știm că cu toții vrem să lucrăm împreună și nu trebuie să fim constrânși de întrebarea da, dacă putem uh, scrie o directivă despre acest lucru sau nu. Trebuie să folosim impulsul care există în întreaga societate pentru a face progrese concrete și de aceea și acest lucru încercăm să-l facem. Nu vă putem oferi detaliile finale, fiindcă propunerile finale vor fi depuse doar luna viitoare, dar am avut o serie de întâlniri uh, pentru a aduce la oaltă aceste organizații, avem uh, zeci de organizații care reprezintă fiecare sector și ele vor aduce o contribuție concretă în acest domeniu. Uh, un ultim punct pe care doresc să îl subliniez în mod deosebit se referă uh, la nevoia noastră de a beneficia de sprijinul dumneavoastră, nu doar acum, ci și în lunile și anii care vor urma. Raportorul a atras atenția asupra nevoii de durabilitate și pentru finanțare și sprijin durabil și uh, având în vedere perspectivele financiare ale viitorului, sigur că finanțarea principală pentru aceste uh, aspecte trebuie să vină de la statele membre Însă există instrumente foarte importante disponibile la nivel european, care există tocmai pentru a aborda problemele acestei inegalități. Și aici vorbim, de exemplu, de structuri, fondurile structurale. Uh, inegalitățile în sănătate ne, vom, uh, ne vor afecta performanțele economice. Investițiile în sănătate sunt cele care vor face uh, Um, o diferență enormă la nivelul întregii Europe. Contăm așadar pe uh, ajutorul dumneavoastră pentru a ne asigura că se vor face investiții în acest domeniu în anii viitori. Vă mulțumesc pentru susținere. Mulțumesc foarte mult, domnule Fai. Și acum, AS Peterle. Predsednik, za vaše prispevke. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc tuturor pentru contribuție. Doresc să, și raportorilor din umbră, reprezentantului comisiei. Văd o diferență majoră între primul termen și începutul uh, următorului termen parlamentar, fiindcă acum, după cum am spus, suntem cu adevărat în acțiune. Uneori concurăm chiar și aici. Cine cere mai mult? Mi-aș dori ca eforturile noastre să se axeze pe o bună definire a părții fiecăruia în cadrul acestui parteneriat pentru a susține totul într-o direcție foarte ambițioasă. Și ținând seama de tot ce a spus, văd o oarecare tensiune între cât, în ce măsură să intrăm în detalii și în ce măsură să fim compacți. Iar când vom primi amendamentele, voi încerca să mă asigur că vor exista formulări care să sublinieze ambițiile noastre, precum și parteneriatul. Mă bucur că um, cea, să aud ceea ce am auzit de la domnul Fahi, faptul că acest parteneriat a avut uh, un răspuns foarte pozitiv. Uh, eu și uh, președinții au, am participat la această reuniune inițială și am fost oameni angajați, oameni care au, voiau să facă o schimbare și eu voi lupta pentru claritate, ambiție și un angajament mai mare din partea tuturor. Știu că statele membre nu, uh, ar ajun, nu vor ajunge atât de departe pe cât ne-am dori, dar mă bucur că toți dintre noi vorbim despre o nouă paradigmă. Dacă vă reamintiți că la audițiile comisarilor anumiți comisari desemnați au vorbit despre schimbarea paradigmei nu doar la energie și la mediu. Această modificare se referă și la sănătate. Deci dacă dorim să reversăm aceste tendințe, trebuie să schimbăm unele lucruri. Și cred că ne aflăm pe aceeași lungime de undă cu privire la unele aspecte. Din intervențiile dumneavoastră văd că nu m-am opus niciuneia dintre credințele dumneavoastră. M-ați inspirat foarte mult și cred că uh, va trebui să se facă o mențiune cu privire la fondurile structurale și instrumentele care există deja pentru reducerea inegalităților. Aș dori ca noi toți, la sfârșitul acestui termen parlamentar de 5 ani, să vedem că toate statele membre au programe naționale, planuri naționale de screening, și ca toate recomandările să fie adoptate sau ca uh, să, că s-a realizat o revizuire a codului împotriva cancerului și sper ca după 5 ani toate statele membre să aibă programe de screening, cum am spus, și o statistică uniformă pentru colectarea datelor despre cancer. Și aș fi de acord dacă am, uh, am fi bucuros dacă ne-am pune de acord cu privire la uh, creșterea cotei din PIB acordată cercetării sau sănătății, pentru că să acorzi doar 3%, de exemplu, mi se pare că este vorba de o eroare statistică. Și sper că atunci când directiva transfrontalieră privind uh, sănătatea, acele cunoștințe să fie uh, uh răspândite mai mult și pacienții și medicii vor avea și ei informații mai multe ca urmare a cunoștințelor pe care le promovăm astfel. Dragi colegi, cred că nu mai avem timp. V-aș spune mai, mult mai multe lucruri, dar cred că suntem de acord cu privire la liniile importante. Voi face tot ce voi putea pentru ca raportul nostru să fie susținut în comisie și la sesiunea plenară. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperare. Mulțumesc, Alois, pentru activitatea desfășurată. Termenul de predare a amendamentelor 12 martie, ora 12. Să vedem ce amendamente vor fi propuse. Vom vota pe 7 aprilie în comisie pe marginea acestui subiect. Mulțumesc tuturor uh, celor care au participat și încheiem aici ședința noastră și în câteva minute vom avea reuniunea coordonatorilor.